Welcome, uh, colleagues, to this, um... Dragi colegi, bine ați venit la partea a doua acestor uh, conferințe. Folosirea datelor privind utilizatorii Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor. Este o a doua audiere care are loc pe acest subiect uh, și este organizată de Comisia Libe, ITRE, AFCO și Juri. Iar noi suntem uh, reprezentați aici și ceilalți președinți de comisie vor veni, vor pleca, uh, jurii reprezentate de Marie Delvo, eu bine te cunosc, nicio problemă, dar nu prea știu pe ceilalți, AFCO va fi reprezentat de doamna Hübner, ITRE de către Paul Rubic. Important ca toate comisiile să fie implicate. Ni se va alătura de vicepreședintele IMCO și președintele CULT. Nu sunt sigur. A, se, se poate întâmpla acest lucru. Pe 4 iunie a avut loc prima reuniune. O să vă citesc niște, poate, elemente mai plictisitoare pe post de introducere. La prima reuniune am avut uh, o activitate foarte rodnică, într-un format întrebări-răspunsuri. Vom face la fel și de data asta. Mă bun venit uh, oaspeților noștri care nu participă la astfel de întâlniri în mod normal și ne așteptăm, bineînțeles, să vină mai mulți membri uh, pe parcursul reuniunii. După decizia conferinței președinților pe, de pe 12 aprilie și după întâlnirea cu domnul Zuckerberg la uh, conferința președinților, am hotărât, Parlamentul a hotărât să organizeze trei audieri aprofundate cu uh, trei interlocutori de, de la Cambridge Analytica și din contextul scandalului Facebook pentru a trage învățăminte și pentru a vedea care sunt pașii de urmat cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Poate ați auzit că au existat unele probleme în ceea ce privește vorbitorii. Însă am încercat uh, ca noi, toate comisiile implicate, să ținem cât să, să facem tot ce putem. E important uh, să discutăm cu cei care au putere decizionară uh, la Facebook și nu numai. Și asta sper că ne, că vor sta de vorbă cu noi acești oaspeți. A doua parte se va concentra pe consecințele specifice, cum ar fi impactul asupra protecției datelor și viața privată, asupra pro- proceselor electorale, asupra încrederii consumatorilor și a platformelor digitale, asupra securității cibernetice și asupra poziției pieței a, pe piața mass media sociale. Iar a treia parte, care va avea loc pe 2 iulie, uh, Atu- acolo vom avea alături de noi mai mulți comisari care ne vor vorbi despre politicile și soluțiile pentru a corecta și pentru a se asigura că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla din nou și am cerut să fie uh, reprezentat uh, Facebook de Sheryl Sandberg, uh, uh CEO sau de altcineva. Haideți să începem uh, audierea de astăzi. Uh, avem uh, oaspeți foarte interesanți. Vreau să vă reamintesc care sunt regulile pentru audierea noastră și pentru uh, întrebările și răspunsurile care au data trecută au fost foarte bune și am avut foarte rodnice, deci să le respectăm, vă rog. Grupurile politice au fost de acord să existe 15 întrebări pentru fiecare uh, sesiune în conformitate cu, cu principiul uh, DONT. Uh, deci lucrurile sunt planificate cu atenție conform acestui sistem. După fiecare rundă de întrebări vom uh, da cuvântul uh, oaspeților noștri pentru a da răspunsuri și pentru a menține ritmul uh, audierii noastre. După prezentări de la prezidiu o să dau cuvântul președinților comisiilor, după care vom da curs listei vorbitorilor. Fiecare membru de pe lista vorbitorilor, precum și um, președinții comisiei, au dreptul la o singură întrebare către un singur uh, panelist, uh, deci trebuie să spuneți cui adresați întrebarea, puteți faceți asta maxim un minut, iar uh, panelistul căruia ați adresat întrebarea va avea două minute să vă dea răspunsul și trebuie să fim foarte striți, să nu depășim timpul. Dacă veți depăși timpul de vorbire, o să vă tai microfonul pur și simplu. Dacă membrii de pe listă, membrii de pe listă nu e prezent în sală, se va da cuvântul următoare persoane de pe lista de vorbitori. Bun, toate astea sunt de la sine, de, sunt de, uh, de la sine înțelese. Mergem acum mai departe la vorbitorii noștri. Poate nu au fost atât de plictisitoare aceste elemente informative, dar acum trecem la vorbitori. Avem alături de noi pe doamna Andreea Ielinec, președinte IDPB și Austrian DPA, Paul Olivier de, de E, președinte și convocator al personaldata.io, Steve Satterfield, director la Privacy Policy și șef al, al politicii de uh, publicitate, echipa privind uh, caracterul privat și politica publică de la Facebook. Începem acum uh, cu primul vorbitor. Dau cuvântul Suntem deschiși și democratici. Noi suntem la Parlamentul European, deci trebuie să facem așa. Uh, o să dau acum cuvântul președ... o să o să dau cuvântul președinților sau vicepreședinților celorlalte comisii dacă vor să, iau, să ia cuvântul. Mari. Mulțumesc, Claude. Reprezint Comisia pentru Afaceri uh, Juridice și noi analizăm în uh, momentul de față acest caz uh, din perspectiva jurisdicțiilor, legislației aplicabile și ideea de a vedea care este curtea care este competentă pentru ca să asculte și să um, investigheze plângerile. Apoi discutăm și despre aspecte etice legate de noi de tehnologie, de data mining, text mining și proprietate intelectuală. În numele jurii aș dori și eu să-i salut pe experții prezenți astăzi la audiere și sper ca această discuție să fie deschisă, să fie constructivă. În ceea ce privește jurisdicțiile, o să ne ajute cu siguranță informațiile de la dumneavoastră să vedem ce, cum să putem aborda aceste cazuri, cum putem să evităm un caz ca acesta uh, pe viitor. Nu vreau să mai pierd vremea cu introducerea și eu zic să dăm cuvântul imediat paneliștilor. Mulțumesc foarte mult, întotdeauna ești foarte succintă și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și uh, reprezentanților jurii că au venit aici și ceilalți uh, președinți care mai vin pot să ia cuvântul mai încolo, dar acum o să începem audierea și o să începem cu primul vorbitor, Andreea Jelinek, care este președinta EDPD sau AEDP uh, din, uh, de la uh, Autoritatea de Protecție a Datelor din Austria. Mulțumesc! Stimate domnule președinte, stimați membrii în Parlamentul European, Uh, după cum știți, GDPR-ul a intrat în vigoare în 25 mai, dar uh, deja de 2 ani se discută despre el. Um, odată cu acesta, Bordul pentru Protecția Datelor uh, a creat un nou for european care a fost, pus în, care a fost creat de către Comisie de EDPS și autoritățile de protecție a datelor din Europa. Cazul Cambridge Analytica și Facebook este investigat de către ICO-ul din Marea Britanie pentru că Cambridge Analytica era, uh, avea sediul său în Marea Britanie. Dacă acest caz s-ar fi întâmplat după 25 mai, atunci ICO-ul ar fi autoritatea competentă legală și celelalte DPA-uri, autorități de protecție a datelor, ar fi și ele autorități competente. ICO-ul ar trebui să redacteze o uh, Uh, sentință și ar trebui să se consulte cu celelalte autorități de protecție a datelor. S-ar putea să ajungă la sancțiuni uh, până la uh, un procent foarte mari din vânzările companiei. Însă acest caz nu s-a întâmplat înainte de, s-a întâmplat înainte de 25 mai. ICO-ul acum este autoritatea de investigare și ICO-ul va fi autoritatea care va trebui să întocmească un raport. Însă ICO-ul ne informează pe noi în timp real și există o cooperare <coughs> foarte uh, strânsă cu noi. Investigațiile au uh, fost lansate, iar rezultatele vor fi publicate probabil în iunie sau în iulie în, în, prin intermediul unui raport. Uh, unul din aspectele cele mai importante din GDPO este transparența și responsabilizarea, iar companiile de aici trebuie și compania Facebook trebuie să arate că respectă aceste reguli și că sunt transparente. GDPR-ul dă um, posibilitatea să se controleze așadar tot ceea ce tratează de protecția datelor, însă nu poate să rezolve problema ca atare. Avem însă alte instrumente mai bune decât cele dinainte. În domeniul protecției datelor, după 25 mai, regulamentul și directiva privind protecția datelor au intrat în vigoare deja de 20 uh, și ceva de ani. Dacă am fi respectat această legislație, GDPR-ul n-ar fi adus uh, fi fost uh, necesar. Eu cred că dacă respectăm GDPR-ul, aceasta nu este numai o, um, nu mai este numai o opțiune, ci este necesar și este obligatoriu în conformitate cu legea. În domeniul protecției datelor, în domeniul privacy by default, trebuie ca autoritatea de reglementare și de control să-și ia responsabilitățile în serios. Și dacă se întâmplă acest lucru, nu mai trebuie investit în campanii de, uh, <coughs> um, de de a, de a veni în fața oamenilor, de a-ți cere scuze și așa mai departe. Nu mai este necesar așa ceva. GDPR-ul are peste 30 de gdpr ul are peste 30 de cazuri uh, în momentul de față pe care le investigează în conformitate cu regulamentul pentru protecția datelor. Autoritatea uh, care se ocupă de, care este autoritatea principală care se ocupă de aceste investigații este tot GDPO-ul. Iar Cambridge Analytica și Facebook nu sunt decât vârful icebergului, așa cum au spus-o și alții înaintea mea. Cu siguranță trebuie să verificăm aceste date. E clar că există îngrijorări și dezvăluiri în legătură cu ceea ce s-a întâmplat cu datele utilizatorilor. Unii uh, acceptă acest lucru și totuși puzzle nu este încă complet. Nu știm exact câte sunt piesele deja cunoscute și câte mai lipsesc. Protecția datelor este un drept fundamental care trebuie să fie respectat și garantat, iar autoritățile de protecția datelor trebuie să susțină consumatorii și să le apere drepturile. Nu se pune problema dacă cineva abuzează de date, nu ar, ar trebui nici măcar să existe acele date și să aibă acces la ele până la urmă nu există vreo permisiune de a procesa date dacă utilizatorul nu și-a dat uh, consimțământul. De aceea, acesta ar trebui să fie regula de bază. După cum am citit uh, săptămâna trecută, se discută în momentul de față dacă și SUA ar trebui să adopte o, o legislație care să fie similară cu GDPR-ul. Este prima dată, de fapt, că un astfel de subiect se discută în Statele Unite și că cetățenii sunt îngrijorați în ceea ce privește folosirea datelor lor. Interesul din multe părți ale lumii cu privire la GDPR este vizibil deja, iar Europa a uh, stabilit ritmul în care trebuie să se meargă. Companiile din America nu sunt uh, numai ele cele care trebuie să respecte aceste uh, reguli, ele trebuie să-i conștientizeze în primul rând faptul că protecția datelor a devenit un subiect de mare actualitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vreau să dau cuvântul lui Paul Olivier Dehe, prezident și cofondator al Personal Data IO. Mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a vorbi în fața acestui for distinț. Eu am uh, ajuns, am fost confruntat cu Cambridge Analytica ca și cetățean când citeam despre protecția datelor. În decembrie 2015 am citit un articol de Harry Davis în The Guardian și a fost clar că compania din uh, Marea Britanie procesase date politice a sute de milioane de americani și imediat am văzut potențialul pentru ca această situație să fie un motor pentru o discuție fructuoasă despre chestiuni care țin de protecția datelor, mai ales dincolo de Atlantic. Când n-am văzut alte articole după aceea în Guardian, am început să fac eu investigație și am, prins, am început să adun foarte multe date care au fost foarte îngrijorătoare. Importanța lor a devenit și mai mare având în vedere dinamica de pe rețelele sociale, Brexitul și alegerile din SUA. Sau mai degrabă și pentru că acoperirea presei a acestor dinamici și subiecte nu era destul de satisfăcătoare. M-am adresat jurnaliștilor cu datele pe care le avem și unul din, um, unele din articole despre Cambridge Analytica au decurs din această acțiune a mea în multe uh, etape succesive. Apoi am, uh, am asistat cu uimire la felul în care Facebook uh, avea o campanie de PR foarte bine condusă care nega unele acuzații aceasta funcționa foarte bine o vreme, cel puțin până în martie 2018. Unii au spus că în această perioadă Cambridge Analytica um, a, a fost, de fapt, scandalul acesta a fost, de fapt, uh, foarte bine gestionat uh, ca, ca PR de către Facebook. E clar că până când uh, s-a ajuns la adevărata discuție, Facebook nu a tratat această problemă altfel decât ca pe o rutină. Oricum, E clar că de uh, sus în jos, în ceea ce privește transparența, nu s-au făcut foarte multe și nu s-au analizat foarte multe. Deci ceea ce ar putea să schimbe este transparența de jos în sus. Dar cum ar arăta aceasta? Cu siguranță e mult mai greu în momentul de față să se realizeze așa ceva, dar scopul nostru este ca persoanele să înțeleagă cum este uh, gestionat uh, ecosistemul informațiilor lor și de ce să nu încercăm să uh, luăm întrebările lor în serios și să le punem într-un context legal. În cazul Cambridge Analytica ați auzit, de exemplu, când profesorul David Carroll și-a prezentat uh, așa numitul Subject Access Request și care au fost consecințele în ceea ce privește litigiile din Marea Britanie. În legătură cu Facebook, am început și eu să fac o procedură similară în decembrie 2016. Am cerut Facebook să-mi uh, accesez uh, datele mele Pixel, de exemplu. Din perspectiva um, celor care se ocupau de PR, custom audiences-ul permite să um, țintești grupuri sau indivizi sau persoane pentru care uh, există deja date despre telefonul lor sau despre adresa mail. Iar cei care se ocupă de uh, campaniile de publicitate au aceste informații. Facebook însă a limitat în mod uh, arbitrar această informație, acest instrument, la două luni ceea ce n-a mai permis investigațiile retroactive în dinamicile care s-au întâmplat, de exemplu, în alegerile, în ultimele alegeri. Oricum o fi, chiar dacă nu se pot analiza toate acestea, este șocant să se vadă că sute de persoane care se ocupă de publicitate um, au uh, pretins că aveau consimțământul uh, celor implicați. Foarte mulți jurnaliști au și-au concentrat articolele pe această informație când au discutat despre supravegherea Facebook. Alte cerere pe care am făcut-o se referă la datele Pixel. Aceasta ar trebui să fie o listă de, page, de uh, pagini în afara Facebook-ului care au fost uh, deja marcate de către Facebook pentru utilizatorul respectiv. Aceasta ar putea fi foarte interesant retroactiv pentru ca să se înțeleagă dinamicele în timpul perioadelor electorale. Însă de când am făcut cererea acum 18 luni, n-am primit încă această listă și niciun efort nu s-a făcut, de exemplu, uh, Uh, nici în cadrul Parlamentului UK uh, și nici de către Mark Zuckerberg în Parlamentul European, în afară de două comentarii pe care le-a făcut el în Congresul American pe acest subiect. Iar răspunsurile pe care executivul Facebook le-a, le, -a, dat sunt contradictorii față de răspunsurile pe care le-am primit eu. Aceasta a fost subliniat de către senatorul US Blumenthal în uh, întrebările directe scrise pe care le-a adresat lui Mark Zuckerberg. Facebook a dat ca răspuns la această cerere directă Um, un, un, uh, anunțul despre un plan vag cu privire la implementarea unei um, noi uh, caracteristici care se numește Clear History, care prin felul în care este ea construită va fi deficientă încă din ziua în care va fi lansată și nu se știe exact când va fi lansată de altfel. Nu există niciun dubiu că această caracteristică, această nouă posibilitate va fi prezentată ca fiind uh, pe bază opțională și în niciun caz ca un efort de transparență obligatoriu. Trebuie să notăm că atunci când am făcut cererile mele, le-am făcut prin Privacy Shield, scutul privat. Însă de atunci am avut uh, și ocazia să vin în fața unui uh, părți terțe, Trust E, care se numește așa, pentru a-mi prezenta cazul. Însă, după o vreme, Facebook a contactat Trust E și a reușit să-mi demonteze plângerile pe care le-am făcut. A trebuit să intru în legătură de aceea cu Comisarul pentru Protecția Datelor din Irlanda, care n-a făcut niciun pas proactiv pentru ca să îmi respecte plângerea și să țină cont de ea. De fapt, de pe, chiar a făcut opusul. Nu există niciun fel în care aș putea să spun asta altfel. După părerea mea, oficiul pentru uh, protecția datelor din uh, Irlanda și mulți sunt de acord cu mine, a fost cel care a permis foarte mult uh, lui Facebook să nu țină cont deloc de legislația europeană în ceea ce privește protecția datelor. Așa că Facebook este de fapt Cambridge Analytica cu un PR mai bun, cu avocați mai buni și un lobby mai bun. În final, toate acestea sunt extrem de nefericite. Eu nu vreau să urmăresc transparența pentru dragul, de dragul transparenței. Eu doresc să o analizez pentru ca să înțeleg mai bine cum funcționează aceste sisteme, pentru ca să-i educăm pe ceilalți despre aceste aspecte digitale. Mi se pa- nu am lucrat în scop lucrativ, uh, în, uh, în acest domeniu și am formulat o strategie de punere în aplicare în ceea ce privește platformele digitale. E destul de subtilă și nu vreau să vă transmit această uh, strategie acum pentru că o prefer să vă transmit în scris. Datele Facebook sunt esențiale pentru a identifica și rezolva problemele pe care le-au creat chiar ei. Facebook ca atare nu este neapărat acea cheie. În timp ce Facebook sau Mark Zuckerberg va oferi scuze și ne va cere să avem mai multă încredere în momentul în care, până când ei au rezolvat aceste probleme bazându-se pe datele pe care le au, uh, ei vor reuși să cimenteze de fapt între timp mai multă putere despre, să aibă mai multă putere asupra ecosistemului informației și să îl solidifice și mai mult. Ca alternativă, foarte multe din aceste date ar putea să fie copiate în afara Facebook prin dreptul de portabilitate, iar serviciile adiționale ar putea fi construite acolo, oferind o contrabalanță sănătoasă la puterea Facebook. Iar, de exemplu, pentru datele pixel de pe Facebook, acestea ar putea fi importate într o așa zis, uh, dietetician informatic, care ar putea să fac uh, sfaturi despre uh, Uh, cum se poate um, folosi mai bine diversitatea opiniilor uh, diferiților utilizatori. Aceasta ar putea fi pusă la dispoziția jurnaliștilor ca să poată să înțeleagă mai bine peisajul și această inovație ar putea să fie cu adevărat utilă. Facebook uh, ar putea să dea acces selectiv la aceste date pentru a putea să controleze inovația legată de platforma lor vă încurajez să vedeți această portabilitate ca o predistribuire. În loc să se redistribuie prin taxe, portabilitatea ar redistribui oportunitățile pentru inovare și pentru a reechilibra puterea în ceea ce privește ecosistemul uh, datelor personale. Mark Zuckerberg nu ne oferă însă tuturor această oportunitate pentru a da, avea acces uh, pe datele noastre și pentru a crea o paletă largă de servicii care să poată rezolva problemele pe care el le-a creat. De aceea este foarte clar că el ține de un model de business care este total demodat și nu trebuie să avem încredere în el atâta timp cât face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, o să trecem uh, mai departe la Steve Satterfield, director pentru politici private și uh, șeful departamentului de publicitate Facebook. Distinguished members of the parliament, I'm honored to be here today. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc aici astăzi. Eu sunt directorul uh, de publicitate pentru privacy și public policy la Facebook și mă ocup de produsele de publicitate și uh, de platforma app. Noi lucrăm cu ingineri, cu diferiți experți pentru a încerca să abordăm problemele de pri- sferă privată și să ne gestionăm produsele din această perspectivă. Facebook îi ajută pe oamenii din lume să stea conectați, iar de, platforma noastră de dezvoltare îi ajută pe oameni să se conecteze prin alte site-uri internet, prin apps-uri și să accepte uh, principiul de portabilitate a datelor care este inclus în regulamentul pentru uh, protecția datelor. Am auzit uh, vorbindu-se astăzi despre incidentele de pe platforma Facebook. E clar că aici e vorba de o Alexander Cogan, care a transformat, uh, care a transferat datele utilizatorilor către Facebook Analytica, despre, acea, despre Cambridge Analytica, despre aceasta vorbim și o să folosesc exact, vă explic exact ce s-a întâmplat pentru ca să nu se mai întâmple încă o dată, dar voi folosi această ocazie pentru ca să extindem puțin discuția și pentru ca să vorbim despre practicile de protecție a datelor um, și o să vă spun și uh, câte ceva despre GDPR. Aș dori de asemenea să vorbim despre uh, și uh, uh, politica de colectare a datelor și de publicitate a Facebook. S-a vorbit foarte mult astăzi despre încredere. Cambridge Analytica a însemnat o încălcare a încrederii între Facebook și cei care folosesc serviciile noastre în fiecare zi. Însă noi încercăm să recâștigăm încrederea clienților noștri prin produsele noastre, practicile noastre, procesele interne. E clar că va trebui să treacă ceva timp ca să putem face față acestor provocări, trebuie însă să redresăm lucrurile și vrem foarte mult acest lucru. Dar ca să ne întoarcem la subiectul audiere de astăzi, care este Cambridge Analytica, aș dori să, vorbe, să încep prin a vă spune că cea mai bună informație pe care o avem ne arată că nicio uh, dată a utilizatorilor nu a fost transmisă de către Dr. Kogan către Cambridge Analytica. Compania GSR de la uh, Cambridge Analytica a fost uh, susținută de către mărturia pe care a depus-o și de către analiza și investigația noastră internă. Nu o să putem să vă confirmăm acest lucru în mod uh, final, să spunem, până când nu se termină uh, această investigație și vom putea să vă dăm informația doar când vom putea uh, avea autorizația de a transmite aceste informații. E foarte important, având în vedere audierea și impactul Cambridge Analytica pe cetățeni, să înțelegem ce s-a întâmplat, dar eu nu încerc în niciun caz să reduc angajamentul pe care ni l-am luat pentru ca să prevenim să se mai întâmple așa ceva înainte. Și deci vreau să vă spun ce facem ca să nu se mai întâmple. În 2014 ne-am schimbat politicile pentru a restrânge mai strict uh, uh, informațiile pe care le cer cetățenii uh, și consumatorii și pentru a revizui app-urile care cereau mai mult decât câmpuri de date foarte bazice. În primul rând, când se, o, când se folosește o aplicație, nu se poate Uh, cere decât numele, prenumele, poza și adresa e-mail, iar aceasta după aceea este revizuită. Toate aceste informații trec printr-un filtru de revizuire. Dacă nu ți-ai folosit uh, aplicația pe timp de 3 luni, nu vei mai putea să accesezi informația. În aprilie, la topul newsfeed-ului am uh, dat o listă de app-uri pe care le folosim pentru ca să se uh, Uh, înlăturească, să se poată înlătura acele permisiuni care s-au dat pentru app-uri pe care, de fapt, nu mai doreau să le folosească. Iar uh, accesul la informații uh, a fost și el modificat pe platformă în, acum 2 ani. Am încercat să suspendăm aplicația, iar când, folosi, când informațiile au fost abuzate, am putut imediat să investigăm toate aplicațiile și am suspendat multe dintre ele. Dar și înainte să facem schimbări la platforma noastră de dezvoltare, am lucrat deja 2 ani pentru a face schimbări uh, în serviciile noastre în, uh, pentru a le adapta la GDPR. Pregătirea pentru GDPR a fost un efort foarte mare pentru Facebook. Am creat uh, o echipă cross orizontală în compania noastră, sute de oameni care creau produse noi și care cereau feedback de la experți în domeniul datelor și protecția datelor pentru ca să vă dau câteva exemple, am simplificat uh, sistemele de control. În loc să avem 20 de ecrane, de exemplu, acum se pot accesa toate de pe un singur ecran. Am creat un nou pool de uh, rectificare pentru respectarea dreptului și ne-am extins portabilitatea uh, și ne-am limitat uh, aspectele importante la informația de bază de care vorbeam înainte. Am creat și un nou flux de implicare a utilizatorilor pentru a cere consimțământul acestora prin trei tipuri de procesare a datelor. E vorba de colectarea informațiilor personale care trebuie să treacă prin uh, mai multe filtre. Uh, informații pentru recunoașterea facială și am folosit datele terților pentru a putea să uh, se uh, folosească la anumite aplicații, dar acestea sunt opționale. Ei pot să spună nu la aceste opțiuni și totuși să folosească Facebook. Contractele noastre cu utilizatorii sunt similare cu alte servicii. Noi le cerem consimțământul să accepte termenii și condițiile de utilizare înainte să folosească serviciile noastre. Munca noastră în ceea ce privește protecția datelor nu um, s-a început în 25 mai, ci din contră ne-am uh, bazat pe um, tot ceea ce muncisem înainte și am centralizat informații, am adus împreună echipe care lucrase la, la același lucru pentru ca să facem um, pasul uh, dincolo de uh, aceste încercări. În, ca parte din... Uh, eforturile de care vă vorbesc, uh, vorbeam, am uh, încercat să rezolvăm și aspectul clear history, care este uh, cel de care vorbeam la început, pentru a putea să eliminăm istoria diferitelor interacțiuni care au avut loc. Când am anunțat această nouă funcție, am sperat, în primul rând, să primim feedback-ul de la utilizatorii noștri din toată lumea în, de, pe parcursul realizării acestui uh, instrument. Și înainte să uh, trecem la partea de întrebări, vreau să vă spun exact cum funcționează publicitatea la noi. Aș dori să fie foarte clar uh, ceea ce facem și ceea ce nu facem. În primul rând, prima zonă de acțiune este publicitatea. Modelul nostru este bazat pe publicitate, considerăm că este cel mai bun model pentru ca să ne atingem misiunea. Uh, publicitățile pe care le văd oamenii pe Facebook sunt, ar, sunt țintite. Noi folosim datele pentru a putea ținti publicitatea. Într-adevăr, cercetarea arată că ei, oamenii vor să vadă uh, publicitate care interesează și vrem ca acest lucru să se întâmple pentru ca oamenii să fie interesați în uh, produsele sau cauzele pe care, pentru care se face publicitate aceasta uh, se întâmplă și la companiile mici, dar care au bugete mult mai mici în publicitate. Nu există uh, un conflict între uh, publicitate și sfera privată. Se poate face așa ceva, dar aceasta se poate întâmpla și fără vânzarea datelor personale. Trebuie să se poată controla însă publicitatea care se, la care se expun oamenii. Când vorbeam de datele terților, uh, pentru ca să putem uh, să uh, țintim publicitatea, avem un instrument care se cheamă preferințe. Acesta îți permite să controlezi ceea ce dorești să vezi ca publicitate. Oamenii pot vedea și de ce primesc o anumită publicitate pe Facebook și pot de asemenea să influențeze uh, publicitatea pe care o vor primi pe viitor. Și în final vreau să mai vorbesc despre câteva întrebări care s-au vehiculat în opinia publică și anume cum ce face Facebook cu um, produsele așa numitele uh, profile, profiluri din umbră. Trebuie să vă spunem în primul rând că Facebook nu crea, creează profiluri pentru persoane care nu au un cont pe Facebook. Există um, posibilitatea de a ținti publicitatea, dar uh, sigur că uh, butoanele de share, de like uh, sunt uh, presupun o logare la Facebook și deci presupun să ai un cont pe, la noi. Uh, dacă se folosește o pagină, de exemplu, uh, chiar dacă nu ești un utilizator al Facebook, nu se poate uh, crea o trasabilitate a persoanei respective pentru că nu ești recunoscut ca utilizator. Noi considerăm că trebuie să se ceară consimțământul și informațiile pe care le obținem le folosim în diferite scopuri de la acești, uh, acești utilizatori din umbră care nu sunt uh, membri, dar nu creăm profiluri uh, pentru acești utilizatori. Protecția datelor este în centrul atenției noastre. Mark Zuckerberg a spus că dacă nu putem să protejăm datele utilizatorilor, nu merităm să Uh, facem parte din această piață. De fapt, Cambridge Analytica ne-a dat ocazia de a reconsidera felul în care folosim platforma noastră, iar GDPR-ul în ultimii ani a fost pentru noi un motiv să ne reconsiderăm felul în care protejăm datele peste tot, în toate serviciile pe care le oferim. Eu cred că noi ne-am îmbunătățit practicile, dar am recunoscut că mai sunt multe de făcut. Oricum, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a vorbi aici astăzi și sunt foarte bucuros să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. O să trecem acum la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Două minute întrebarea, uh, două minute, minute răspunsul. Uh, de asemenea, ne bazăm pe sistemul de HONT uh, pentru a organiza luările de cuvânt. Înainte de reuniune s-a convenit să dăm cuvântul unui coleg de două ori pentru că un, altcineva din grupul său nu a putut participa la reuniune și deci vom da cuvântul aceleași persoane de două ori numele grupului și nume personal. Uh, aceasta a fost ordinea stabilită de grupuri. Începem cu uh, Madi Delvo în calitate de uh, vicepreședinte jurii un minut. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare domnului Satterfield. Ne-ați furnizat câteva informații în legătură cu ce face Facebook în prezent pentru a proteja uh, datele utilizatorilor și ați uh, insistat foarte mult asupra europenilor. Uh, aplicați aceeași politică cetățenilor, cetățenilor de pe alte continente? E o politică pe care o aveți doar pentru Uniunea Europeană și uitându-ne înapoi la ce măsuri ați luat pentru a înlesni accesul la justiție pentru utilizatorii care au suferit pagube și cum uh, diferă aceste uh, măsuri uh, de la o jurisdicție la alta, o jurisdicție în care se află uh, utilizatorii. Mulțumesc pentru această, aceste întrebări. Prima întrebare, dacă oferim uh, protecție asemănătoare în Europa sau în restul lumii. Și răspunsul e da. Uh, oferim aceleași controle și aceleași setări pentru toată lumea din întreaga lume. Uh, deci uh, controlăm, avem uh, controlorul uh, pentru protecția datelor pentru Europa, dar și pentru datele din restul lumii. GDPR-ul este într-adevăr specific european. Recunoaștem însă că există și țări care nu se află în Europa și care au alte seturi de control ale datelor care reflectă tradiția lor, de exemplu. A doua întrebare, ce răspundem celor care au, ne-au atacat? sau când ne dau feedback, dar noi pe asta ne bazăm, pe feedback-ul pe care îl primim de la utilizator, dar împreună cu experții, cu autoritățile de reglementare, uh, cu cei care se ocupă de protecția vieții private, încercăm să ținem cont de uh, îngrijorările lor și de preocupările lor atunci când ne construim uh, produsele. A doua întrebare. Președintele Libe opune În urmă cu câteva zile domnule Satterfield, uh, raport, uh, deci ziarul New York Times a uh, spus că Facebook a dat acces anumitor utilizatori. Ne puteți spune câte dintre aceste relații persistă și dacă persistă, de ce? În al doilea rând, dacă Cambridge, deci Cambridge Analytica a pus publicitate sau a folosit publicitate țintită pe Facebook pentru a Uh, și apoi dacă a colectat reacții din partea utilizatorilor în urma acestor uh, uh, reclame. În urma profilului creat de către Cambridge Analytica pe Facebook sau pe alte platforme, ne puteți spune câte ceva despre aceste profiluri? Mulțumesc pentru această întrebare, spurte vorbitorul. Prima se referea la un Uh, articol uh, din New York Times din urmă cu câteva săptămâni în legătură cu uh, parteneriatele pe care le avem cu operatorii de sisteme și așa mai departe, care construiesc aceste sisteme pe rețelele de tip Facebook. E foarte important să înțelegem cum funcționează aceste relații. Gândiți-vă la momentul în care aceste parteneriate au fost lansate. În urmă, deci cu câțiva ani, în 2008-2010, când ecosistemul uh, mobil era mult mai diferit decât astăzi. Uh, mulți uh, dintre noi folosesc Google Android sau um, sisteme de operare pe cum iOS, mm, descarci Facebook pe telefon și întotdeauna folose- și, și nu întotdeauna a fost așa. Cam în 2010 erau, de exemplu, foarte multe sisteme de operare și de aparate. BlackBerry, de exemplu, Palm, sistemul de operare Sim Symbian, care uh, era folosit de fiecare telefon, avea un alt sistem de operare. Facebook uh, era uh, o rețea folosită de către toate aceste sisteme de operare și deci am încheiat parteneriate cu aceste sisteme de operare pentru ca Facebook și uh, alte tipuri de experiențe asemănătoare Facebook să ajungă la toți utilizatorii. M-ați întrebat câte astfel de parteneriate avem. La începutul anului am avut cam 55-60 Uh, în aprilie uh, am anunțat că o să mai încheiem pentru că uh, ISO OS-ul și mai există un sistem de operare, sunt cele două sisteme pe care le folosesc utilizatorii, deci vom, încheie, încheie, vom încheia parteneriatele cu aproape toți partenerii până la sfârșitul anului. A mai fost o întrebare legată de reclamele Uh, sau campaniile de publicitate uh, lansate de către Cambridge Analytica. Încă o dată, Cambridge Analytica nu a uh, colectat informații de publicitate despre europeni. E o companie de publicitate și face ce face o astfel de companie. De exemplu, face rapoarte agregate în legătură cu numărul de clicuri date, de asemenea, eșantionarea pentru uh, scopuri uh, generale sau uh, mai specifice? Ultimă întrebare. Pe ce site-uri a făcut reclamă Cambridge Analytica? Puteau să facă reclamă pe Facebook, pe Instagram și pe alte rețele sociale. V-ați depășit timpul, spune președintele, dar a fost din cauza întrebărilor mele. Roberta Mețola, un minut din partea grupului PP din partea Comisiei Libe. Mulțumesc! Eu uh, sunt uh, fan Facebook uh, și poate să fie în continuare o forță pentru bine, pentru că eu vin dintr-o țară în care marea majoritate 70% a populației folosește Facebook. Dar au fost lacune și domnul Satterfield, mă adresez dumneavoastră. Platforma noastră trebuie să țineți cont de aceste lacune. Știți că datele uh, au fost adunate de către Cambridge uh, Analytica și au fost folosite pentru alegerile din SUA și pentru Brexit. De exemplu, știm că mii de persoane din țara mea, din Malta, uh, ale căror date Uh, au fost uh, abuziv folosite ca și datele altor cetățeni europeni. Cum putem să ne asigurăm și nu uh, a intervenit acest lucru în dezbatere, cum să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla din nou, respectiv că datele personale ale persoanelor sunt în siguranță pe rețeaua dumneavoastră și Uh, cum putem să ne asigurăm că noile site-uri bona fide uh, vă uh, varsă date pe Facebook, dar care sunt victimele acestor troluri care folosesc fake news ca fiind știri adevărate. Mulțumesc! La prima întrebare legată de Cambridge Analytica, care ar fi afectat Brexitul sau alegerile. Încă o dată vă pot spune că Conform datelor noastre, Cambridge Analytica nu a primit informații de la utilizatori europeni. Dar ca să răspund la a doua întrebare a dumneavoastră, ce putem face pentru a împiedica uh, folosirea abazivă a uh, instrumentelor noastre în contextul alegerilor? Foarte pe scurt o să abordez acest subiect, dar vă pot da câteva exemple. Ați spus chiar dumneavoastră primul aspect care îmi vine în mine, în minte, folosirea abuzivă a datelor noastre uh, e uh, folosită de către aceste conturi uh, false, deci interferența în alegerile ruse, în alegerile din Germania, de exemplu, se baza pe aceste conturi false. Deci noi încercăm să le combatem cât putem de mult și reușim mai bine acum decât în trecut. Avem uh, algoritmuri uh, care pot să identifice aceste conturi. Sigur că și uh, autorii lor sunt foarte inventivi. Uh, blocăm uh, cam 500 de milioane de astfel de conturi false zilnic. De asemenea, dorim să combatem uh, știrile false. Nimeni nu-și dorește astfel de fake news pe Facebook și asta încercăm și noi. Deci uh, încercăm să avem uh, părți terțe care să verifice datele și când ne dăm seama că datele sunt false, le eliminăm. Vă pot spune că în proporție de 80% le combatem. De asemenea, combatem senzaționalismul care este rezultatul folosirii acestor fake news Uh, deci, încă o dată, combatem uh, conturile false, uh, știrile false și încercăm să aducem cât mai multă transparență. Mulți actori încearcă să folosească instrumentele noastre de publicitate pentru a răspândi informațiile. Ce putem face e să uh, punem în lumină toate aceste situații. În această săptămână uh, vom uh, spune că vom avea view ads, este o deci posibilitatea Uh, ca de fiecare dată când mergi pe o pagină să vezi care sunt toate uh, reclamele legate de pagina respectivă. Iată care sunt eforturile pe care le depunem noi în prezent. Președintele, eu am fost primul care am depășit timpul, dar încă o dată, că, dacă se poate, să respectăm timpul alocat, pentru că mai avem uh, o sesiune. Eu am fost primul care nu mi-am respectat timpul, îmi cer scuze. Doamna Sipel, din partea SND de la LIBE. Mulțumesc. Încă o dată e o întrebare pe care o adresez domnului Satterfield. Termenii și condițiile aplicației uh, digitale subliniază foarte clar că colectarea datelor poate să fie uh, uh, deci datele pot fi transmite datele pot fi transmise altor părți. Deci Facebook a anunțat din capul locului că poate să transmită aceste date personale unor părți terțe. Ne puteți spune cum se respectă sau cum se respecta pe atunci uh, legislația europeană privind protecția datelor. Cum puteți să ne mai spuneți că uh, data e, e uh, în regulă să transmitem nu numai data persoanei respective, ci și a uh, prietenilor care nu și-au dat uh, consimțământul niciodată. Uh, și încă, da, încă ceva, publicitatea e încălcarea vieții private pentru că individual poate să fii manipulat. Deci există o legătură între, între publicitate și afectarea vieții private. Mulțumesc, doamna Sipel, pentru aceste întrebări. În primul rând, da, într-adevăr, politica privind uh, dreapta, uh, viața privată a aplicației Dr. Cogans viza uh, transmiterea datelor și în afara aplicației respective. Dar ce vă pot spune eu că termenele noastre se aplică indiferent de uh, ce figurează în politica uh, privind viața privată a unui dezvoltator. Deci uh, nu pot să uh, vii cu propria politică. Deci noi uh, interzicem uh, ceea ce a făcut doctorul uh, Kogan prin faptul că uh, a cedat aceste uh, date ale utilizatorilor uh, firmei uh, Cambridge uh, Analytica. Deci uh, am uh, combătut mm, transferul de date și vânzarea de date uh, uh, unor firme de publicitate. În ce privește datele prietenilor, când această Dr. Kogan App era pe platforma noastră, noi am permis dezvoltatorilor să uh, ceară oamenilor consimțământul de a accesa uh, datele prietenilor uh, pentru că astfel puteam uh, să transmitem aceste uh, Mm, aceste date ale prietenilor uh, care să fie exportate și pe alte aplicații ca să se creeze un mediu mai uh, uh, convivial. Dar în orice caz, în 2014, când am schimbat platforma, am făcut public această prevedere. Recent, unii au spus că își doresc să își reconstituie rețeaua de prieteni în afara Facebook Uh, sunt chestiuni legate de portabilitatea datelor. Le vom studia în continuare. Și în ceea ce privește uh, publicitatea care afectează viața privată, da, aveți perfectă dreptate. De fiecare dată când folosim uh, date personale pentru orice tip, de orice tip, trebuie să ne gândim la protecția vieții private. Deci trebuie să ne asigurăm că domnește transparența și că oamenii au control. Uh, domnul Danton din partea ICR. Îmi pare rău, domnule Satterfield, dar o să vă pun și eu o întrebare. Se vorbește foarte mult despre cât de îngrijorați uh, sunt uh, europenii de protecția vieții private și având în vedere natura scandalului care vizează folosirea abuzivă a datelor personale, eu văd care este efectul asupra consumatorilor în ce privește încrederea. Aș dori să știu dacă veniturile dumneavoastră au scăzut în Europa după scandal și câți europeni au părăsit Facebook și au închis contul conturile după scandal. Mi-ar plăcea să-mi dați uh, cifrele. Mm, am publicat uh, la sfârșitul primului uh, trimestru aceste date, vi le pot da și astăzi. Erau foarte pozitive. Bineînțeles că dacă oamenii doresc să-și închidă contul, sunt liber să o facă. În ce privește veniturile, vă vom informa din nou. Axel Fost din partea PP Libe. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să pun o întrebare doamnei Jelinek, dar uh, doream să spun din capul locului că am sentimentul. Președintele, vă rog să ne dați timp să ne punem căștile. Uh, e pe canalul 2. Doream să spun că am sentimentul că evitarea regulamentului privind protecția datelor Uh, nu face decât uh, să ne facă să uh, sporim controlul. Știu că dreptul penal nu are niciun sens atunci când spui că poți să îl eviți și totuși funcționează. Deci, încă o dată, eu cred că trebuie să legiferăm mai mult. Deci, iată întrebarea mea pentru doamna Jelinek acest board privind uh, protecția datelor s-a uh, ocupat de acest subiect și care sunt rezultatele. Deci dacă ați abordat acest subiect, care ar fi rezultatele pentru ca uh, controla situația pentru a vedea cum putem controla situația mai bine pe viitor. Mulțumesc, uh, stimate domnule eurodeputat, pentru această întrebare. Acest bord privind, privind protecția datelor s-a întâlnit pentru prima dată în 25 mai. Uh, deci, e în vigoare doar din 25 mai. Următoarea ședință este prevăzută pe 4-5 iulie. Bineînțeles că Uh, avem uh, uh, grupul pentru articolul 29, ne-am ocupat de anumite domenii, inclusiv de controle, de exemplu, controlul la nivel național, dar și cooperarea comună Uh, cu uh, organismul competent uh, din Uniunea Europeană a început doar în 25 mai, dar aș dori să vă asigur că vom continua și pe viitor să discutăm despre controle pe viitor, pentru ca noi să putem acționa nu numai reactiv, ci și proactiv, pentru că până acum avem 29 uh, de cazuri transfrontaliere uh, care au fost uh, descărcate în sistemul comun și care fac obiectul cercetării, dar indiferent de tot ce ține de plângeri, dorim să acționăm cât mai în amonte. Mulțumesc, Ana Gomes, din partea SND Libe. Și eu am o întrebare pentru domnul Satterfield. Uh, Cambridge uh, Analytica s-a implicat în uh, alegerile din SUA, a interferat în alegerile din zona Caribelor și câteodată a folosit datele personale pentru a ataca liderii ai partidelor din opoziție. Aveți informații în legătură cu aceste date? dacă au fost uh, date care au fost culese pe Facebook. Și recent, într-o scrisoare din 13 iunie, Global uh, Privacy NGO a solicitat uh, Facebook să facă obiectul unui audit extern. N-am auzit niciun fel de răspuns din partea Facebook. Vă angajați să treceți printr-un audit extern al practicilor dumneavoastră și dacă nu, uh, motivați. Am înțeles că ați uh, vorbit despre un audit uh, care a fost supus autorizației de către Regatul Unit. Mulțumesc și eu pentru întrebări, doamna Gomes. În legătură cu practicile SCL în Saint Kitts, nu știu care, cum au arătat aceste practici, bineînțeles, uh, poate că sunt uh, valabile uh, insinuările dumneavoastră, dar eu nu sunt la curent cu ele. În ce privește un audit extern, aș dori să spun că Facebook este auditat uh, uh în mod sistematic ori de către un auditor extern din SUA, dar și autoritățile din Irlanda ne-au auditat de trei ori. Vom continua să cooperăm foarte strâns Uh, cu protecția pentru privind uh, protecția datelor, care controlează practicile noastre cu mare atenție, mai ales având în vedere că regulamentul general privind protecția datelor este în vigoare. Probabil că această muncă va continua. E valabil și pentru FTC-ul din SUA, care ne cere să uh, trecem prin uh, audituri interne. Sofie Intevelb, în numele grupului Aldelibe. Um, Mulțumesc, domnule președinte. E foarte interesant să ascultăm pe cei de la Facebook, dar e ciudat uh, că noi stăm aici și uh, rugăm să respecte legea dacă nu se supără. Angajamentul dumneavoastră față de confidențialitate mă mișcă, dar vreau să ne bazăm pe legi și pe organismele care pun în aplicare legea și mă întreb de ce a durat atât înainte ca autoritățile privind de protecția datelor să miște un deget? Mă bucur că de acum înainte veți opera și în mod proactiv, fiindcă Așa și eu ca doamna Mețola, cred că Facebook are foarte multe elemente pozitive și nu trebuie să aruncăm totul pe apa sâmbetei, dar ne confruntăm cu un inamic uh, incredibil. Avem suficientă capacitate și autorități de protecție a datelor sau uh, adaptat uh, psihologic la noua situație, cum putem să ne asigurăm noi că nu se va mai repeta așa ceva? Și în acele cazuri rare, unde se pare că Facebook nu ne apără așa de mult uh, confidențialitatea cum ni s-a spus, că uh, veți fi acolo prezent pentru a apăra, uh, pentru a aplica legislația europeană și pentru a apăra uh, uh, consumatorii. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Toate guvernele au sporit numărul personalului în, pentru a preîntâmpina aceste schimbări și este adevărat că nu exista personal suficient la toate agențiile pentru protecția datelor, dar asta este un proces în desfășurare și când vine vorba despre regulamentul de protecție a datelor, noi încercăm să ne adaptăm. Și aici trebuie să ne asigurăm că există o autoritate competentă pe fond care preia conducerea și implică toate părțile implicate pentru că acestea să-și poată aducă, aducă contribuția, nu doar să participe, ci să ridice îngrijorări concrete. Dacă nu se ține cont de acesta, atunci ajunge la Consiliu și se va lua acolo o decizie. Asta este un element nou, care nu exista înainte. Această cooperare transfrontalieră pe baza protecției datelor regulamentul de protecție a datelor este nou. Înainte de asta aveam grupul articolului 29, care avea, grup, care avea rol consultativ. Iar acest grup de lucru a emis multe orientări în trecut. Dar uh, zeci de ani se baza pe avize, oferea consiliere comisiei și guvernelor dar această nouă capacitate de a oferi decizii obligatorii este nouă, absolut nouă. Și uh, suntem la început, uh, încercăm să ajungem la viteza de croazieră. Nu putem să, să dăm uh, sancțiuni imediat, trebuie să urmărim o procedură în mod consecvent. Pentru că avem nevoie de protecție juridică. Trebuie să se acorde aceasta. Deci vă rog să ne mai acordați puțin timp. Mulțumesc, Carlos Coelho de la PP și Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i adresez și o întrebare domnului Satterfield. Sunt mai mulți utilizatori Facebook europeni decât americani. Zuckerberg a spus că regulamentul european privind protecția datelor va fi un exemplu de urmat și, dar de fapt în practică, majoritatea utilizatorilor au fost dirijați către modelul american de protecție a datelor. Deci ați făcut asta, care este consecința acestei schimbări de păreri și pentru cetățenii europeni, cum puteți garanta faptul că se respectă GDPR, Regulamentul European de Protecție a Datelor? Mulțumesc pentru această întrebare. Iarăși vă spun că aceleași setări și controle se aplică și în Europa și în afara și în restul lumii. E vorba de setări și controle pe care le-am pus noi la punct uh, în contextul regulamentului privind protecția datelor și care se aplică în întreaga lume. Iar a doua întrebare, dacă nu mă înșel, uh, se referea la la garanțiile pe care le putem oferi noi utilizatorilor europeni că se va respecta legea. Eu cred că eu, eu mă aflu aici să vă spun că respectăm deja regulamentul privind protecția datelor, că de doi ani ne pregătim pentru acest lucru, dar nu vă mulțumesc doar vorbele mele, vreți să vedeți și faptele. Acum, deci, trebuie să demonstrăm acest lucru creând instrumentele necesare Um, conformității. Accesul și portabilitatea datelor sunt elemente care, despre care nu se discută suficient, dar am, discut, dar am investit foarte mult pentru a asigura aceste drepturi în întreaga lume. Bineînțeles, acesta se bazează pe concepte din regulamentul de protecție a datelor, deci am construit aceste, aceste instrumente și avem un server unic unde se poate, pot accesa toate informațiile pe care le are Facebook, se pot descărca aceste informații. Deci acesta este un instrument de, de portabilitate și platforma este un uh, instrument de portabilitate. Am limitat informațiile pe care le puteți uh, lua de pe platformă, uh, dar platforma este o modalitate de a vă retrage informațiile de pe Facebook și de a partaja aceste informații cu dezvoltatorii de aplicații pentru a crea o experiență unică. Cum vom demonstra conformitatea? E bine, prin fapte mai degrabă decât prin vorbe. Thank you. I explained there some group um, substitutions the next. Uh, Mulțumesc. Mandy Delvo de la SCD și jurii adresează următoarea întrebare. Am întrebat pe doamna Jilinec. Ați uh, spus că aveți 29 de cazuri transfrontaliere, un număr mare după părerea mea. Uh, iar uh, pentru anchete vă bazați pe autoritățile de protecție a datelor. Aș vrea să vă întreb cum funcționează această colaborare, nu numai în ceea ce privește resursele umane, dar și în ceea ce privește atitudinea fundamentală, ținând cont de ce a spus domnul De, care a, a acuzat autoritatea de protecție a datelor irlandeză că nu s-a arătat prea prietenoasă în ceea ce privește protecția confidențialității. Deci vreau să vă întreb uh, cum uh, faceți fața acestor poziții divergente în mod fundamental ale autorităților de protecție a datelor. Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Regulamentul privind confidențialitatea electronică intră în competența dumneavoastră, nu-i așa? Vă mulțumesc pentru întrebare. În legătură cu diferitele puncte de vedere din partea autorităților de protecție a datelor, este foarte important să subliniem că exact acesta este unul din punctele principale și anume să creăm o convergență pe care va trebui să o avem în acest board. Aceasta este una din sarcinile noastre principale și anume să depășim părerile diferite și să ajungem la o părere comună, să ajungem la o decizie comună. Această decizie comună va trebui luată fie în cele mai bune cazuri în unanimitate sau, dacă nu, cu o majoritate de două treimi. Dacă de două ori nu se reușește acest lucru, se va lua decizia cu uh, majoritate simplă și dacă e vot pe părți, atunci va decide votul președintelui. Aceasta e procedura de principiu și așa este prevăzut în uh, regulamentul principal pentru protecția datelor. Trebuie să fac însă constatarea că nu numai în trecut, ci și în prezent am colaborat foarte bine toate autoritățile de protecția datelor între noi și deja în trecut am uh, elaborat și emis foarte multe avize și orientări care au fost acum confirmate și care sunt în armonie cu uh, regulamentul principal pentru protecția datelor. Eu am încredere de plină în toți colegii că ei vor ține cont de ceea ce este prevăzut în regulamentul principal, pentru că noi suntem uh, responsabili pentru o aplicare uniformă a dreptului în Europa. Suntem obligați cu toții față de acest, uh, acest principiu. Mulțumesc, Ian Albrecht, pentru vers și libe. Thank you very much. Mulțumesc. Domnului uh, Satterfield vreau să adresez o întrebare. Ați spus dumneavoastră că respectați legea țării în care vă desfășurați activitatea. Închipui totuși că există și uh, un context etic aici, fiindcă există o diferență între legea din Europa și cea din China. Mă rog, lăsând asta deoparte, spuneți că respectați legea. S-au uh, dat hotărâri judecătoresc în ceea ce privește folosirea uh, datelor uh, colectate de Facebook și mă întreb pe ce, care este temeiul juridic pe care acționați dumneavoastră? E vorba de, dacă e vorba de interes legitim, mă întreb cum faceți acest, cum testați interesul legitim și cum îl definiți uh, în, în uh, ceea ce este prelucrarea, în, în procesul de prelucrare a datelor. Apoi, a spus că nu se strâng datele persoanelor care nu folosesc aplicația, dar prelucrați datele de pe site-uri ale persoanelor care nu folosesc aplicația. Există un uh, identificator unic pentru aceste set, seturi de date? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Albrecht. În ceea ce privește temeiul juridic, vreau să vă spun că pentru prelucrarea datelor, inclu- inclusiv vreau să vă spun că în politica datelor, acest temei juridic este definit, aceste temei juridice sunt definite foarte clar, intervenție fără microfon din sală. Prelucrăm datele uh, pe, în conformitate cu interesele legitime și în conformitate cu contractul pe care l-am încheiat cu persoanele. Cum definim aceste interese legitime? În conformitate cu legea. Uh, avem în vedere interesul și drepturile fundamentale ale persoanei implicate. Există interese legitime implicate în contextul prelucrării datelor pe serv- servur- serverele a, absente și modul în care folosim datele Facebook și WhatsApp pe aceste ser- servere. Putem identifica un actor negativ de pe aceste, de pe Facebook sau pe WhatsApp și apoi putem împiedica activitatea, dar nu și, și nu folosim aceste date pentru îmbunătățirea serviciilor sau pentru publicitate, nu mai facem acest lucru, ci doar pentru, uh, pentru securitate, chestiuni de securitate și pentru a împiedica spamurile și daunele aduse serviciilor. Aveți, ați întrebat ceva despre uh, prelucrarea datelor neeuropene, și despre identificatorii unici. Când o parte terță include un instrument uh, de pe Facebook, cum ar fi butonul like, uh, să zicem, și se folosește acest site sau aplicație, noi primim informații standard, așa cum ar primi orice companie care are acest uh, instrument integrat pe site. E vorba de o adresă IP sau cookie-uri uh, care au fost trimise. Dacă e vorba de un uh, dispozitiv mobil, avem un identificar, identificator unic. Toate acestea sunt necesare pentru a oferi serviciul nostru. Deci avem nevoie uh, Uh, de această adresă IP pentru a trimite butonul like, să știm unde trebuie să trimitem acest like și uh, o adresă URL. Da, dar v-am spus că folosim aceste date care nu sunt ale utilizatorilor doar pentru chestiuni de securitate, pentru, uh, uh, da, pentru chestiuni analitice ce țin de Facebook și pentru serviciile noastre interne. Domnul Vos are acum cuvântul. yourself. Aveți grijă să nu cădeți. Trebuie să respect uh, lista sistemul de domnul Vos de la PP și Libe. So, um, this now would be a question for Mr. Satterfield or... Am o întrebare pe domnul Satterfield, dar o să vorbesc germană. So, just in case. Also, ich glaube, die, die Frage... Mulțumesc. Întrebarea pe care o am eu a mai apărut de două ori, cel puțin. E vorba despre știrile false și despre răspândirea acestora. Pentru că totuși ați dat deja un răspuns, mai mult sau mai puțin, la această întrebare, vreau să vă întreb ce exact ar trebui să se facă pe viitor și ceea ce ar trebui noi eventual să îmbunătățim pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete. Eu zic că am avea nevoie de o percepție destul de clară asupra lacunelor, asupra posibilităților pe care le avem pentru a îmbunătăți sistemul și pentru a ține sub control aceste posibile incidente pe viitor. Thank you for that question. Mulțumesc pentru întrebare. Am descris deja eforturile pe care le facem în ceea ce privește știrile false. Înțeleg că întrebarea dumneavoastră este totuși mai largă. Ce putem face noi ca societate? pentru a curma acest fenomen pe care nu și-l dorește nimeni pe internet. Unul dintre lucrurile pe care le facem noi și am vrea să se facă mai mult uh, reprezintă educația. Cum poți să depistezi știrile false și cum poți să evaluezi sursele de știri. Noi încercăm să um, dăm mai multe știri de la surse de știri de încredere, dar nu putem să facem asta de unii singuri. Trebuie să-i arăt, ajutăm pe oameni să fie mai, să dea dovadă de analiză critică, să fie consumatori mai bine informați. Aici și guvernele și ONG-urile au un rol de jucat. E nevoie de multe eforturi pe care să facă multe organizații, dar până la urmă educarea publicului și um, sporirea simțului critic uh, sunt căi de urmat. Mulțumesc, domnul Weidenhäuser de la Libe și SCD. Mulțumesc, am o întrebare către doamna Jelinec. Facebook a lansat o campanie de informație acum uh, câteva săptămâni că dorește să respecte GDPR-ul și vreau să știu dacă se remarcă ceva din această pornire sau e doar publicitate PR. Apoi, în legătură cu implementarea GDPR-ului în toate statele membre, vreau să știu dacă există probleme, există deja anumite momente în care există uh, bune practici și care ar putea fi folosite. Și a treia întrebare, ce părere aveți de întărirea drepturilor consumatorilor printr-o uh, introducere a dreptului de plângeri în primă instanță? Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. O să încep cu ultima întrebare cu privire la eh, plângerile colective în primă instanță. E vorba de o posibilitate pe care o are fiecare stat membru. În Austria însă această posibilitate nu a fost eh, folosită de către Parlament, în alte state da. Ar fi într-adevăr o opțiune pentru ca să se poată acționa și când nu există o persoană anume care este lezată. Al doilea punct, bunele practici. Regulamentul GDPR este deja de patru săptămâni în acțiune acum. Am constatat că și colaborarea dintre autorități e foarte bună. Avem un uh, template IT pe care l-am dezvoltat pentru ca să se poată comunica pe baza acestui formular Implementarea în cele 28 de state membre este clar uh, reglementată, dar acest regulament uh, este în vigoare și de aceea se poate aplica și când nu există măsuri uh, complementare și nu au fost create legi suplimentare. Desigur că este de salutat. În majoritatea statelor avem și o adaptare a legilor cu privire la protecția datelor la nivel național. Și ultima întrebare a dumneavoastră, care de fapt era prima la dumneavoastră, era... A, da, da, da, da, cu acțiunile de PR. E foarte bine de văzut ce a zis Facebook, dar nu se știe dacă e doar propagandă sau nu. Ce părere aveți? Da, da, da. Deci, eu în uh, explicațiile mele la început am spus că ar fi mai bine să investim în protecția datelor pentru ca să nu mai trebuiască după aceea să investești în PR ca să te scuzi. Ar fi bine și ca din perspectivă financiară să se fie ales această cale. A doua variantă este că noi, sigur, percepem eforturile care se fac. Aceste eforturi însă uh, vor trebui să fie evaluate după ce se fac verificările cazurilor în parte. Nu vreau să iau, trag vreo concluzie acum anticipată, pentru că avem cazuri în curs și Facebook știe acest lucru și dumneavoastră știți acest lucru din mass media, deci o să vedem uh, caz după caz. Barbara Mulțumesc, Barbara Spinelli, din partea GUE Libe. Dar fiindcă este o comunitate, această comunitate a utilizatorilor este o invenție comercială care încalcă Uh, dreptul personal de a avea drepturi multiple. Am câteva întrebări pentru domnul de Cum se poate ca o persoană să știe că îi se încalcă dreptul său și că se manipulează profilul? În al doilea rând, regulamentul de protecție a datelor uh, chiar fără o definiție anume, permite acțiunea colectivă în justiție. E un progres fiindcă procesele individuale sunt uh, costisitoare și complicate, dar Curtea de, de Justiție a limitat căile de atac pe care le au consumatorii în legislația europeană, declarând că numai uh, partenerul contract de contract inițial este, se definește ca fi consumator. Credeți că ar trebui ca curtea să schimbe jurisprudența pe viitor și că articolul 80 al uh, regulamentului de protecție a datelor este suficient de limpede? Vă mulțumesc! Mulțumesc. Cum poți să-și cunoască drepturile, eh, să știe ce informații există despre ei? Sistemul eh, este complex și năucitor, eh, dar nu numai pentru indivizi, ci pentru companii. Există unii actori al căror rol este organizarea informațiilor pentru ceilalți actori neorganizaționali. Uh, Dacă se merge la unii dintre ei și se face o cerere privind informațiile, s-a făcut deja treaba în ceea ce privește organizarea informației despre tine. Deci există unii actori care au interesul de a organiza această informație, dar nu lucrează pentru tine, consumator, utilizator. Și uh, se ascund sub uh, definiția de Uh, de, de companie care prelucrează datele și uh, acest lucru trebuie, să, trebuie schimbat. Sper să, să fim sprijiniți de autoritatea de protecție a datelor în acest sens. A doua întrebare acum, cu privire la articolul 80 și a acțiunile colective în justiție. Problema este acum o, că ONG-urile și companiile non-profit trebuie să găsească cazuri testare, dacă avem servicii bune care îi ajută pe oameni să-și organizeze informațiile și dacă piața este structurată sau există în așa fel, sau există stimulente pentru existența acestor servicii și pentru ca acestea să fie interesele, într-adevăr, interesele utilizatorilor, atunci vor apărea probleme de la sine vor ieși la iveală și după aceea problema este înspre ce îi orientăm pe acești oameni, spre, spre calea de atac uh, potrivită. În ceea ce privește regulamentul de protecție a datelor, eu zic că trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă și să-l folosim în mod creativ noi ca indivizi. Și avem foarte multe șanse care, care nu au fost încă folosite ce decurg din regulamentul de protecție a datelor. Doamna Iuroca de la EPP Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă rog să numiți câteva propuneri pe care le faceți dumneavoastră în uh, declarația scrisă și mai am o întrebare apoi privind drepturile copiilor. Asta este o situație diferită, după părerea mea. Una este să fii manipulat ca adult. Mă rog, poate nu neapărat uh, uh, diferit, dar ce putem face pentru, uh, pentru utilizatorii dumneavoastră care nu au încă 18 ani? Fiindcă pentru, pentru mine cea mai mare grijă este când se manipulează copii. Sunteți conștient de asta? Ați asistat la astfel de manipulare? A copiilor sau a persoanelor în afară de, de problemele de vot și manipularea electorală. Când intră copii pe Facebook, poți să urmărești să vezi cui a fost, au fost date datele lor. Odată ce deschizi uh, ce deschizi Facebook-ul, uh, încep să curgă reclamele și astfel vezi unde s-au dus uh, datele copilului tău. Poți, apoi se poate face ceva cu acele aplicații care fură datele da, care nu, și nu vor să le folosească neapărat în scop politic, dar ne manipulează altfel. Asta este principala problemă cu care se confruntă utilizatorii dumneavoastră. Da. Deci, ați pus două întrebări? Dar nu puteți intervenție fără microfon, dar nu pot, nu pot să încalc regulile. Poate sună un pic cam birocratic. Ați dorit de la, de la el vreo o listă. 20 de secunde, nu mai mult. Vă promit. Închei în 20 de secunde. Putem să fim flexibili? Da. Ce mai ieftin și mai ușor este să se promoveze dreptul la acces. Foarte mulți jurnaliști la ora actuală ar fi extrem de fericiți să folosească dreptul la acces pentru a scrie despre economia digitală. Dacă ar fi sprijiniți de autoritățile de protecție a datelor și ar face treaba, salariile sunt deja plătite, nu mai trebuie să angajăm personal nou. În al doilea rând, trebuie să um, se exploreze punctele de date care țin de interfața între platforme și uh, aplicații. Asta e și povestea cu Cambridge Analytica. Nu se poate nu se poate uh, descălci Facebook de Cambridge Analytica și asta ar fi foarte important să se aibă acces jurnaliștii la aceste puncte de date. Și domnul Satterfield acum, mulțumesc pentru aceste întrebări uh, foarte pertinente când vorbim despre uh, folosirea datelor minorilor în orice scopuri, inclusiv uh, publicitatea. E o chestiune extrem de importantă pentru noi. Bineînțeles că regulamentul spune foarte multe despre protecția datei, datelor minorilor și uh, vârsta de consimțământ este una dintre problemele care au primit foarte multă atenție, însă ce, ce nu a primit așa multă atenție este sugestia regulamentului de protecție a datelor ca informațiile să fie oferite tinerilor într-un mod lesne de înțeles pentru noi. Și acolo am făcut foarte multe eforturi pentru am încercat să-i ajutăm pe tineri să înțeleagă riscurile de pe internet și modul în care să trebuie să-și protejeze informațiile, cum să se cum să fie în siguranță. Uh, și ce mai spus înainte, trebuie să încercăm să-i uh, educăm pe tineri despre uh, cum să fii un consumator uh, informat de la vârsta fragedă. Cât mai fragedă. Putem să învățăm cum să consume știri pe internet, cum să dezvolte o gândire critică în ceea ce este informațiile la care au acces și în asta am investit foarte multe eforturi, mai ales pentru adolescenți și ne mândrim cu asta. Mulțumesc, respectăm timpul de vorbire, trebuie să la 5 ca să trecem la următoarea sesiune. Doamna Sipel are cuvântul de la SD ITRE. Thank you very much. Mr. Satterfield. Mulțumesc foarte mult, domnule Satterfield. Acum câteva minute ați confirmat că Facebook a știut când a folosit un app și l-ai aplicat, ale căror date puteau să fie transmise către terți. Și ne-a spus că totul e regulă că Facebook, dar că terții au încălcat legea și regulile. Apoi, dumneavoastră, ați uh, știut de uh, faptul că legislația europeană spune că dumneavoastră sunteți cel care trebuie să controleze și dumneavoastră sunteți legal responsabil și de aceea încă o dată vreau să vă întreb cum puteți explica uh, că și comportamentul dumneavoastră pe atunci era legal și armonizat cu legislația europeană. Da, eu sunt conștient și convins că așa a fost, dar felul în care am gestionat problema Cambridge Analytica nu a încălcat uh, legea de protecție a datelor. Știam că <laughs> o să fie foarte multe dezbateri despre acest subiect și știam că o să voi primi întrebări, dar eu cred că noi, da, am respectat dar nu e vorba despre uh, credem aici, nu e o dispatere religioasă, spune vorbitoarea. Puteți să ne dați câteva puncte concrete în care ne puteți arăta că ați urmat legea când dumneavoastră sunteți cel care controla și n-ar fi trebuit să intre în acea relație? Uh, da, cu tot respectul, felul în care am gestionat uh, Cambridge Analytica a fost uh, poate uh, foarte poate am fi putut să fim mult mai sever, pentru că, de fapt, când Dr. Kogan a transmis acele date către Cambridge Analytica, am uh, subminat încrederea multor cetățeni și acum încercăm să recuperăm această încredere. Iertați-mă, dar uh, nu cred că um, toate întrebările sunt foarte utile. Eu vă mulțumesc pentru că vă adaptați la ele. Marco Zulu acum de la FDD. Mulțumesc. Aș dori să mă adresez reprezentantei uh, autorității pentru datele personale. Astăzi vorbim despre Facebook ca exemplu. Facebook este un sistem care are un impact în mod evident asupra modelului de societate în care trăim noi. Eu cred că pentru a proteja mai bine utilizatorii, ar trebui să punem la îndoială măcar un pic acest model de business, fără să lăsăm deoparte și concurența. Facebook a spus foarte multe și a făcut foarte multe pentru a da utilizatorilor instrumente pentru a-și controla datele, proprii și felului uh, cum sunt acestea gestionate. Însă, în continuare, rămânem blocați într-un sistem foarte închis de proprietate. Reprezentanta uh, din partea Personal Data a menționat pe scurt portabilitatea datelor. Insistarea asupra portabilității, deci deschiderea sistemului și ideea de a avea o nouă normare a unui sistem mai deschis ar putea eventual să rezolve acest tip de uh, Um, folosire abuzivă în felul în care v-ați dori dumneavoastră, eventual, nu? Da, este o idee la care merită să ne gândim. E vorba de o direcție către care am mers uh, mai bine sau mai rău. E clar că ar putea să existe diferite abuzuri uh, care să folosească portabilitatea și acestea ar fi foarte dificil de investigat, foarte dificil de uh, pus la îndoială. De exemplu, utilizatorii care au pus uh, o informație pe site ar putea să știe exact ce se întâmplă cu informația respectivă, dar s-ar putea ca uh, să existe reguli care după aceea să devină foarte stricte, iar portabilitatea ar putea să fie folosită selectiv de către sursele datelor care să promoveze uh, noi aspecte de competiție, de concurență, care sunt absolut noi acum. Această dinamică rămâne deschisă, indiferent de ceea ce face acest Parlament. Deci se deschid noi oportunități pentru reglementare, pentru transparență, pentru implicarea mai multor uh, actori, nu numai a autorității de protecție a datelor, pentru ca să ne asigurăm că sistemul, ecosistemul datelor funcționează. Și o să vă dau un exemplu concret. Avem peste 5.000 de companii în domeniul uh, marketingului, care foarte multe au profiluri a multor membri din această sală, de exemplu. Puteți să mergeți la ele să cereți profilul și aceasta este extrem de dezarmant pentru multă lume care vede o astfel de listă de categorii, neștiind exact care este o listă legală și care nu și ce consecințe și implicații au. Ați putea însă uh, să filtrați prin portabilitate aceste date în alte sisteme care sunt folosite de către utilizatori dar numai dacă regulile sunt făcute pentru modele viabile de business în acest domeniu. Dar deci am speranțe că pe portabilitate se va reuși, dar mi-e teamă că nu se va reuși punerea în aplicare concretă. Mulțumesc și ultimul vorbitor acum, Barbara Capel din partea ENF ITRE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare către doamna Jelinek Dumneavoastră sunteți uh, președinta EDPD pentru punerea în aplicare a regulamentului uh, principal general de protecția datelor. E o mare provocare. Ați spus deja și astăzi că 29 de cazuri uh, transfrontaliere sunt pe rol. Dumneavoastră sunteți responsabile pentru interpretarea regulamentului în, clare, în cazuri clare. E foarte interesant pentru noi, este o șansă mare pentru a crea un standard global. Dumneavoastră ați spus și că SUA deja discute despre regulamentul general. Am auzit și din partea celorlalți vorbitori care au spus că Facebook s-a angajat să pună în aplicare GDPR-ul. Iar întrebarea mea în acest context către dumneavoastră este dacă constatăm încălcări în, ale acestui GDPR de către Facebook, ceea ce ați face dumneavoastră ar fi pași juridici, ați recomanda să se ia acțiuni sau ați cere o Um, consens uh, forțat, consens uh, obligatoriu și cum vreți, cum pregătiți dumneavoastră abordarea acestor probleme, ce măsuri ați prevăzut? Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Nu este vorba de recomandarea unor pași uh, juridici în momentul în care se constată anumite încălcări. Regulamentul general prevede anumite măsuri pe care nu numai trebuie să le stabilim, ci Chiar suntem obligați să o facem. E vorba de avertizări, de uh, sancțiuni în ordine crescătoare. Iar sancțiunile trebuie să fie proporționale, trebuie să fie eficiente și eficace. Aceasta, deci, nu este o discuție despre recomandări. Este vorba de punerea în aplicare a legislației, așa cum a spus dumneavoastră înainte, pe bună dreptate. E vorba aici despre o aplicare uniformă și generalizată a regulamentului în întreaga Europa. Aceasta e o primă idee. A doua idee este cea legată de standardul global, pentru că Europa stabilește ritmul și merge ca pionier în față. Există foarte multe națiuni care sunt interesate de regulamentul general de protecție a datelor, nu numai pentru că trebuie să fie uh, respectat, pentru că are, conține reguli în momentul în care particip la mediul de afaceri, trebuie să le respecti, ci și pentru că acesta este considerat un model și transatlantic. nu neapărat transatlantic numai către vest, ci și către est, mă refer. Mulțumesc! Vă mulțumesc, aceasta încheie prima parte de discuții. Mulțumesc foarte mult uh, vorbitorilor și tuturor celor care au participat la această sesiune. Mulțumesc pentru răbdare. Acum o să continuăm imediat cu sesiunea numărul 2 și anume impactul presupus al riscurilor pe procesul electoral. Aici o să vină lângă mine președinta AFCO, pe care o rog să vină aici. Mulțumesc pentru că vine deja. După cum uh, am spus, o să avem doi vorbitori, Claire Basse, uh, șef executiv al UK Electoral Commission, Comisia Electorală UK, și Joe Kaplan, care este vicepreședintele Global Public Policy de la Facebook. Very brief because, um, the So, colleagues, uh, please stay with us for this important session. We have two speakers. Dragi colegi, vă rog să rămâneți cu noi pentru această parte de discuții. După cum ziceam, avem doi vorbitori. O să rog pe doamna Hübner să facă mai întâi o declarație foarte scurtă din partea AFCO. Suntem și noi și dumneavoastră interesați de acest subiect, dar mai ales pentru partea de procese electorale, vă dau cuvântul. Într-adevăr, vreau să spun câteva cuvinte despre anumite puncte care eu zic că sunt foarte importante pentru că creează un cadru pentru discuția noastră. Unul are legătură cu retragerea un... Marii Britanii din Uniune și apoi alegerile parlamentare pe care o să le avem la Parlamentul European uh, la anul. Așteptăm acum rezultatul investigațiilor din uh, Regatul Unit, făcute de către Comisia de Informare din Regatul Unit și sperăm ca concluziile să fie trase cu privire la referendumul din Marea Britanie. Știm că atunci când se întâmplă lucruri negative, e bine să știm exact ceea ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns la ele și ce s-a întâmplat aceasta și în cazul prevenirii pentru viitor. Permiteți-mi să mai spun ceva în legătură cu alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor. Anul viitor vom, săptămâna viitoare, vom vota pe anumite reguli de uh, a acestor alegeri pentru prima dată de 30 de ani. O să încercăm ca aceste reguli să permită votarea electronică și online și să fie extinsă această posibilitate mult mai mult decât înainte. Vrem să ne asigurăm că datele personale vor fi protejate și trebuie să ne asigurăm ca și cetățenii care vor vota și candidații care vor fi votați să aibă clar senzația că lucrurile sunt bine organizate. Um, aceste legi vor, care vor fi amendate pentru legislația electorală vor schimba și formatul actelor legislative, iar aceste reguli vor avea acum uh, o valoare de uh, Union Act, deci pentru prima dată vom avea un control posibil din partea Curții Europene de Justiție, ceea ce va da cetățenilor uh, o siguranță juridică mult mai mare decât înainte. Să ne gândim și la tehnologii acestea sunt o binecuvântare, dar cu siguranță pot fi și o blestem atunci când e vorba despre alegeri. Pentru că ele creează oportunitățile fără precedent de a discuta cu electoratul, în același timp însă ele pot deschide ușa către uh, folosirea datelor personale pentru a manipula alegerile um, pe care le fac votanții. Iar aici legislatorii trebuie să intervină. Eu sper că regulamentul pentru protecția datelor să poată să aducă un cadru juridic pentru cetățeni pentru ca ei să poată să-și vadă drepturile și datele protejate. Știm și că pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de o conștientizare mult mai mare la cetățeni. Ei trebuie să fie gata să își pună în aplicare drepturile de protecție a datelor, să înțeleagă ce fac când dau ok la, sunt de acord cu termenii de, și uh, condițiile propuse de site-ul respectiv, iar uh, un ultim punct important este să încercăm să găsim o cale de reglementare și stabilirea unor uh, reguli pentru analiza datelor în campaniile electorale. E foarte important în acest context ca toți actorii care participă la aceste procese să fie responsabili și să dea socoteală, ceea ce necesită un efort global. Problema este mult mai mare decât cea a Facebook și Cambridge Analytica și de aceea e nevoie de o soluție globală, pentru că s-ar putea să revină asupra noastră pe viitor cu alt nume. Și trebuie să fim pregătiți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Dita, iar acum primul vorbitor va vorbi despre una din țările care a suportat consecințele a ceea ce s-a întâmplat. E vorba de Claire Bassett, șef executiv la Comisia Electorală din Regatul Unit. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că m-ați invitat aici. Aș vrea să încep prin a sublinia care este rolul Comisiei Electorale în campaniile de, uh, pentru referendum în uh, Regatul Unit. E foarte important să vă spun care este rolul pe care l-am jucat noi pentru ca să înțelegeți provocările de azi misia Electorală este un for care a fost creat în anii 2000 și care creează, oferă independență alegerilor și referendumilor organizate la noi în țară, dar și în Irlanda de Nord și în țara Galilor. Suntem uh, responsabili cu susținerea unei bune organizări și cu organizarea de referendum. Astăzi o să vorbesc despre funcțiile noastre ca autoritate de reglementare a campaniilor în centrul atenției noastre eh, este regule, autoritatea de reglementare financiară. Când Parlamentul a creat această autoritate, a considerat că campaniile politice și electorale nu pot fi gestionate bine decât dacă există un control foarte eficient a ceea ce se finanțează și de aceea s-au întărit și năsprit regi, legislația în legătură cu finanțarea campaniilor. S-au eh, menținut și registre pentru partidele, registrele partidelor politice și um, procedura de a uh, aplica pentru a intra pe listele acestea. E foarte important să înțelegem contextul pentru ca să uh, vedem, uh, să facem o analiză mai bună. Orice partid politic care dorește să facă parte din alegeri trebuie să dea informații despre partid. Avem și reguli de partid foarte clare și este nevoie de o um, um, clarificare și a situației referendumilor, unde, de exemplu, s-au, s-au cheltuit foarte mulți bani și în care um, Comisia Electorală a avut un rol foarte important. Nu există limite la uh, donații uh, pe care se, care se pot primi în campanie, dar trebuie să vină dintr-o sursă permisă. Un uh, donator care se află pe Um, lista de registrată din uh, Regatul Unit uh, trebuie să dovedească că uh, poate să aibă dreptul de finanțare. Partidele politice sunt supuse acelorași reguli, dar și referendumul în, în perioadă preelectorală. Limitele de uh, cheltuială sunt impuse de către Parlament. 7 milioane au fost pentru uh, referendumul uh, pentru Uniunea Europeană și 700 uh, de mii pentru alte alegeri, iar uh, alegerile generale cam de 19 milioane pentru partidele mari și 30 de mii de pounds de lire pentru fiecare candidat. Uh, în legătură cu perioada de um, aplicare a acestor reguli, ă, este, ea se aplică pe întreaga durată electorală. Pentru alegeri generale este vorba de un an. Pentru referendumul pentru Uniunea Europeană nu s-a aplicat acest lucru decât pe 10 săptămâni. Cheltuielile care se fac de către partide, um, ele treb- ă, trebuie să fie ă, de asemenea publicate, iar ceea ce permite acest lucru este uh, controlul pe care îl facem în uh, decursul acestei perioade. Comisia Electorală nu are competență în ceea ce privește conținutul campaniilor, incluzând aici diferitele cerințe care se fac uh, și financiare. E clar că trebuie să ne asigurăm că raportarea se face corect, trebuie să identificăm activități de campanie făcute de către cei care nu sunt înregistrați sau de către organizații care nu sunt înregistrate uh, ca și agenți de campanie, dacă se întâmplă așa ceva, trebuie să-i obligăm să se înscrie pe listă. Agenții care fac campanie trebuie să respecte de asemenea activitatea care este permisă, activități pentru care au fost plătiți înainte, mai ales. Apoi trebuie să se facă o defalcare clară a costurilor și pentru aceasta e nevoie de facturi. Aceste reguli sunt uh, de obicei create într-o, au fost create într-o eră predigitală, dar se aplică și în această perioadă. Uh, campania digitală a fost o evoluție în ultima vreme care, se, care permită lucrurile uh, să se întâmple același lucru, dar mai repede și mai ieftin. Înainte se trimitea o broșură unor persoane care trăiau într-un anumit cartier, iar acum sistemul este mult mai sofisticat, ă, ă, sistemul de transfer de mesaje către persoane care au aceleași interese. E foarte important să spunem că campaniile pentru referendumuri sunt un lucru foarte bun și uh, campaniile digitale au avut un impact pozitiv și puternic cu pe angajamentul în timpul uh, campaniilor electorale. A permis mai multor persoane să fie implicate, să participe în uh, dezbaterea electorală și s-au văzut uh, niveluri record în acest domeniu. Credem și că încrederea votanților este vitală și este o parte esențială pentru ca alegerile să se desfășoare bine. De aceea e important să avem transparență și responsabilizare în cadrul acestei campanii, pentru ca să știe exact votanții cine le spune ce. După cum spuneam, avem reguli foarte serioase serioase și solide, însă s-ar putea să fie nevoie să fie îmbunătățite pentru ca să facă față noilor provocări. De exemplu, regulile de de obligativitate de a raporta câți bani au fost cheltuiți și raportarea obligatorie, deci uh, ne permite, uh, este posibilă în momentul de față. Din 2003 am cerut uh, extinderea um, publicității uh, pe mm, medii printate și am uh, supus și acest domeniu la un uh, control după consultări guvernamentale. Vrem să vedem și îmbunătățiri în domeniul raportării pentru ca să ne asigurăm că se respectă regulile. Noi nu putem, înainte nu puteam să vedem foarte mult ce se cheltuia în domeniul digital. Acum, prin facturare, se poate vedea mult mai în detaliat, mult mai detaliat. E clar că consultanța digitală, de exemplu, nu a putut fi raportată până acum uh, așa cum am fi dorit. Am vrea ca și costurile pentru personal să poată să fie folosite și introduse în sistem în timpul campaniei electorale, însă costurile cele mai mari sunt persoanele, cu persoanele care lucrează efectiv în campanie. Aceste informații cu privire, de exemplu, la publicitate ne-ar permite și să vedem, să verificăm dacă cheltuielile au fost uh, corecte, însă uh, aceasta înseamnă că uh, nu numai agențiile trebuie să raporteze, ci și persoanele implicate. Sunt foarte conștientă de faptul că Um, este extrem de important să avem o defalcare foarte clară a cheltuielilor. ICO-ul a jucat un rol foarte important aici și noi uh, am colaborat foarte bine cu uh, cei care s-au ocupat și de legislația în domeniu. Comisia Electorală din uh, UK nu trebuie să fie cea care analizează cum s-au folosit datele. Elizabeth este cea care se ocupă de acest lucru. Important este să vedem cum s-au cheltuit banii și dacă aceasta s-a făcut uh, legal, respectând legile. E foarte important însă să rămânem în colaborare pentru că dacă avem informațiile corecte, atunci reglementarea funcționează bine. Există reguli care limitează de unde vin banii, dar nu felul în care sunt, pot fi cheltuiți. De, ceea, de aceea este legitim pentru campaniile din UK uh, să uh, limiteze um, accesul la finanțare a celor care fac campanie în afara țării, atâta timp cât nu am informații. La fel și uh, noi a trebuit să facem uh, analiza situației din Cambridge, cu Cambridge Analytica în, uh, și felul în care a fost folosite datele în uh, Regatul Unit. Ne interesează totuși o limitare a uh, accesului actorilor străini în cadrul uh, el, campaniilor electorale și trebuie spus că de multe ori uh, o uh, interferare cu uh, procesul electoral poate să ducă la o interferare cu, cu procesul în sine care dezvoltă societatea respectivă în momentul important al alegerilor. Am învățat foarte multe din rapoartele noastre post-electorale, din concluziile pe care le-am tras. Am fost în dialog cu alții, iar mâine dimineață vom publica uh, raportul nostru pentru ca să putem să punem în aplicare anumite uh, modificări pe care le dorim. Aceasta este prima concluzie pe care am tras-o, dar vor fi mai multe schimbări pe care le-am prevăzut. Se va cere de asemenea o implicare mai bună a Comisiei Electorale pentru a pune în aplicare legile și pentru a uh, face legislația mai uh, mai severă. A mers destul de repede, am trecut repede prin materie, dar probabil că mai sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le îmbunătățim. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este Joe Kaplan, vicepreședinte la Facebook pentru politica publică globală. Vă rog, aveți cuvântul. Good afternoon. Uh, I want to thank the chairs and the European Parliament for having Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, Parlamentului European pentru participarea la această reuniune, pentru, pentru a vă informa în legătură cu măsurile luate de către Facebook uh, în ultimile luni pentru a, pentru a proteja uh, alegerile din întreaga lume. Echipa mea cooperează foarte mult cu doamna, echipa doamnei Baset și sperăm să avem și ocazia pe viitor să facem la fel. Aș dori să repet cele spuse de către domnul Zuckerberg când a fost săptămâna trecută aici la Bruxelles protecția integrității alegerilor în Europa reprezintă o prioritate pentru noi la Facebook. Angajamentul nostru uh, în ce privește alegeri integre și uh, sigure, inclusiv alegerile din uh, țările din Europeană, cât și alegerile de parlamentare din mai 2019. Noi considerăm că platforma noastră poate să fie un vector pentru bine în procesul democratic. Noi considerăm că discursul civic poate să prospere atunci când este corect și autentic. În Europa vedem că cetățenii folosesc platforma noastră pentru a-și uh, face cunoscute opiniile și pentru uh, și vedem și pe decidenții politici, uh, ca mulți dintre dumneavoastră, pentru a folosi, uh, pentru a avea o legătură directă prin instrumentele noastre cu uh, alegătorii. O chestiune de neimaginat în urmă cu 10 ani. Dar în ultimii 18 ani am constatat că platforma noastră poate să fie abuzată pe, de către cei care intenționează să, submineze integritatea procesului electoral. În alegerile din 2016 din SUA, Uh, forțe străine au uh, deturnat uh, platforme precum Facebook pentru a răspândi teama, incertitudinea și îndoielile la Facebook am avut o reacție prea lentă la această amenințare. Ne-am axat pe atacurile tradiționale de, precum phishing și malware. Nu putem întoarce timpul, dar clar ne putem asigura că astfel de atacuri nu vor avea loc pe viitor și ne asumăm această răspundere la modul cel mai serios. Doream să uh, subliniez din capul locului ce a spus uh, colegul meu la dezbaterea anterioară, respectiv că în ceea ce privește uh, Cambridge Analytica, e că uh, nu s-au difuzat informații uh, legate de cetățenii europeni. Așa cum a spus uh, colegul meu, nu putem să confirmăm acest lucru până când nu vom face o analiză amănunțită a activității Cambridge Analytica pe care o vom face când vom avea permisiunea din partea ICO din Regatul Unit. De la aceste alegeri am tras foarte multe învățăminte. Am făcut investiții foarte importante importante atât în uh, oameni cât și în tehnologie pentru că aceste atacuri să fie uh, mai greu de efectuat și vom uh, folosi noi instrumente și abordări pentru alegerile europene în Franța, Germania și Italia noi ne axăm pe cinci domenii. În primul rând, să combatem ingerența străină, Uh, să uh, eliminăm conturile false, să reducem uh, răspândirea fake news, să creștem transparența publicității și apoi să sprijinim informarea electoratului. Și noi sperăm să obținem progrese. În primul rând, în ce privește ingerența străină. Prima prioritate. Realitatea este că fiecare alegere va avea alți actori care se vor confrunta cu amenințări diferite. Uh, echipa noastră de securitate se axează pe uh, fiecare alegere care urmează și încearcă să uh, coopereze cu guvernele și cu, ex- cu experții externi pentru a evalua riscurile specifice pentru fiecare țară. Știm de asemenea că pentru a combate ingerența străină va trebui să investim și mai mult în securitate. Așa cum ați auzit, am dublat uh, numărul persoanelor care se vor uh, ocupa uh, de securitate de la 10 la 20 de mii în acest an. Inteligența artificială ne va permite să examinăm în mod pre- să, să identificăm orice activitate abuzivă de exemplu, uh, paginile care uh, răspândesc conținut uh, neadevărat. Această, acest instrument ne va permite ca astfel de știri false să nu fie răspândite la scară largă. Am folosit aceste instrumente cu ocazia alegerilor din Alabama anul trecut și am reușit să identificăm un Uh, un grup de spaneri din Macedonia care se pare că erau motivație din punct de vedere politic. Uh, am folosit aceste instrumente în alte alegeri, uh, inclusiv în alegerile din această primăvară din Italia. Al doilea domeniu pe care uh, l-am menționat îl reprezintă combaterea uh, conturilor false. Uh, credem că cei rău intenționați se ascund în spatele acestor conturi false, false pe internet. Zilnic blocăm milioane de astfel de conturi pentru a ne asigura că nu vor face rău pe viitor. Sigur că, datorită progreselor inteligenței artificiale, putem să identificăm comportamentul suspect fără să ne atingem de conținut al treilea domeniu pe care ne aflăm e reducerea răspândirii uh, fake news. Uh, ne dorim ca oamenii să citească informații corecte pe Facebook. Am introdus mai multe uh, produse pentru a uh, reduce aceste uh, știri false. Majoritatea acestor știri sunt motivate din punct de vedere economic. Uh, vom încerca, de exemplu, să tăiem acele stimulente economice. Nu vom uh, permite uh, site-urilor să folosească reclamele noastre pentru a face bani. Uh, de asemenea, vom penaliza senzaționalismul. Uh, de asemenea, vom încerca să combatem Uh, conținutul rovoitor. Sigur, nu putem să procedăm singuri, deci uh, încheiem uh, parteneriate și, și încercăm să-i informăm pe utilizatori în ce privește aceste fake news. De, prim, de primăvara trecută, 14 țări au încheiat parteneriate cu noi. Ceea ce presupune uh, numirea unor uh, verificatori independenți pentru a ne asigura că uh, știrile false sunt uh, reduse. Am reușit acest lucru în orice caz în proporție de 80%. Apoi încercăm să sensibilizăm opinia publică, discutăm, de exemplu, prezentăm tot felul de informații pentru a identifica aceste fake news, facem aceste campanii peste tot în lume, pe Facebook și în afara Facebook. Apoi, noi ne angajăm pentru transparență în ce privește publicitatea. Noi credem că oamenii ar trebui să înțeleagă de ce văd aceste reclame, cine a plătit pentru ele, ele și uh, ce uh, alte reclame vizează alți uh, cetățeni. E valabil mai ales pentru publicitatea politică și în ultimile luni am luat măsuri, de exemplu am construit View Ads, un nou instrument care ne permite să uh, vedem toate mesajele pe care o publicitate le desfășoară dacă uh, primești uh, reclama respectivă sau doar dai follow la pagina respectivă. Ceea ce a introdus foarte multă transparență în proces. Acest instrument View Ads a fost lansat în Europa și urmează să fie lansat în restul lunii în viitor. Al cincilea domeniu la care aș dori să mă refer reprezintă angajamentul uh, civic. Discursul civic e o valoare pentru noi la Facebook și am uh, cooperat de-a lungul timpului cu, cu comisiile electorale și le-am ajutat, uh, le-am ajutat să construiască un electorat informat. Folosim astfel de instrumente în 50 de țări și în multele țări cooperăm cu comisiile electorale, mai ales în ce privește înregistrarea și uh, mii, sute de mii sau chiar milioane de uh, alegători au fost înregistrați. De asemenea, uh, există grupuri cu care cooperăm pentru ca oamenii să înțeleagă cum funcționează alegerile și uh, să știe mai multe despre partide. Am lansat un uh, instrument uh, Political uh, Perspectives cu Franța, de exemplu, și cu Regatul Unit. Deci când ai click pe acest link, uh, ai așa o vedere de ansamblu asupra procesului electoral. Uh, Apoi cooperăm cu candidații la alegeri, cu mm, birourile lor, pentru a vedea cum, uh, cum aceste informații pot fi uh, folosite în mod uh, abuziv pentru a crea un avantaj pentru alte părți. Sigur, noi ne dăm seama că procesul democratic depășește uh, limitele unei uh, industrii sau unei uh, companii și încercăm să avem parteneriate cu societatea civilă și cu mediul academic. Cooperăm cu guvernele pentru a răspândi informațiile cu privire la amenințări și pentru a face cunoscute alege, um, amenințările dintr-o țară. Am cooperat cu Oficiul Federal pentru Informații din Germania pentru a răspândi informații cu privire la amenințări. În martie am cooperat cu Educom, cu operatorul italian pentru a uh, difuza informații în legătură cu folosirea de către politicieni acestor, acestor instrumente. Uh, OSCE-ul a publicat un raport săptămâna trecută, conform căruia majoritatea observatorilor OSCE nu considerau că aceste informații au interferat cu rezultatele alegerilor. Uh, cooperăm și cu partenerii externi. În urmă cu câteva săptămâni am anunțat un parteneriat cu Consiliul Atlantic uh, care ne-a pus la dispoziție laboratorul uh, de studii pentru a coopera cu Facebook, pentru ca Facebook să primească informații în timp util în, util în ceea ce privește amenințările. E un parteneriat foarte important. Sperăm să identificăm mai repede toate amenințările. În aprilie am anunțat o nouă inițiativă, o comisie care uh, va uh, pune la dispoziție informații uh, cu privire la democrație și alegerile din întreaga lume. Această inițiativă va permite Facebook să tragă învățăminte și, de asemenea, să schimbe opinii cu mediul academic, astfel încât să facem progrese mai importante. Protejarea integrității alegerilor nu va fi niciodată o problemă rezolvată. Noi, ca și companie, dar și industria și societatea, trebuie să avansăm odată odată cu alegerile, pentru că există tot felul de actori eh, răvoitori care încearcă să ne atace. Nu putem să ne angajăm că toate abuzurile vor fi eradicate, dar în orice caz vă uh, asigurăm de angajamentul nostru pentru alegerile viitoare. Vom coopera cu eh, partidele politice, cu guverne și cu experții academici și așteptăm cu nerăbdare să continuăm aceste cooperări, inclusiv cu Parlamentul European, în următoarele lungi. Nu vom precupeți niciun efort pentru a proteja alegerile europene. Mulțumim amândurora. Și acum trecem la întrebări și la răspunsuri. Un minut uh, întrebarea, două minuturi răspunsuri. Danuta Hubner acum uh, de la PPE AFCO. Mulțumesc. Uh, vreau să o întreb să doamna Bassett în legătură cu experiența sa de la Comisia Electorală Europeană. Acest caz care ne-a adus aici a, a căpătat foarte multă publicitate și la nivel european. Vreau să mă întreb dacă poate să submineze încrederea cetățenilor în digitalizare sau um, poate afecta negativ participarea cetățenilor europeni la alegerile viitoare sau nu? Bine, știu că nu știți, dar uh, voiam să vă spun că e o întrebare bună. Să nu uităm un lucru. Putem să speculăm în legătură cu ce au făcut oamenii, ce n-au făcut, ce știri false uh, au existat, dar legătura cauzală între ce s-a întâmplat și cum votează uh, oamenii e mai puțin clară. Avem cercetare care ne-a adus anumite rezultate, dar noi nu avem datele necesare științifice, fiindcă mm, companiile mass media sociale dețin aceste date. Deci trebuie să fim uh, să avem foarte grijă să nu dăm foarte multă putere celor uh, care au făcut lucruri ce n-ar fi trebuit să facă, presupunând că au putut să facă acest lucru ce am făcut noi la comisie. În cadrul anchetelor noastre am avut și un studiu privind atitudinile către campaniile digitale. Și vreau să vă spun că există o, o sensibilizare sporită și se dorește ca Comisia Electorală să joace un rol mai activ uh, și noi răspundem acestei dorințe, dar în ceea ce privește educația, iarăși e vorba de sensibilizarea opiniei publice, aceasta este o chestiune mai largă în ceea ce privește mass media, nu este vorba, nu țin doar de alegeri. Oamenii uh, <coughs> încep, încep mai mult să pună sub semnul întrebării ce citesc, ce informații primesc, ceea ce este bine. E bine că se ridică sunt întrebare în ceea ce privește informațiile primite. Și revin aici la ce am spus când am luat cuvântul înainte. Uh, am înregistrat uh, prezență la vot record în Marea Britanie, de pildă, și mai ales în rândul tinerilor, ceea ce reprezintă un lucru pozitiv. Mulțumesc. Uh, am eu o întrebare acum uh, din partea grupului SCD și Libe. Vreau să întreb pe John Kaplan dacă poate exprima, explica mai mult ce face Facebook în ceea ce privește faptul că noi suntem îngrijorați că s-ar putea Uh, exista, ex, ex, in, ar putea exista ingerință în alegeri și uh, faptul că acum s-au testat unele soluții, unele scenarii uh, negative, extreme. Vreau să vă întreb cum ar fi afectată ingerința în anumite cazuri specifice, referendumul pentru Brexit sau sau așa, uh, așa spusa ingerința Rusiei în alte alegeri. Faceți-ne, vă rog, o, o prezentare scurtă a modului în care ați putea să faceți acum în fața acestor situații. Da, mulțumesc, domnul președinte, o întrebare foarte bună care merge la țintă. Acel articol s-a concentrat asupra resurselor și personalului suplimentar pe care le avem acum la dispoziție pentru care ne ajută să avem, să, să avem experiența necesară și pe care să o folosim în alegeri în toată lumea. Noi vrem să avem uh, aceste resurse intern, din ce în ce mai mult, dar, cum am spus și la început, vrem să colaborăm din ce în ce mai strâns cu experți de pe teren, acolo unde au loc alegeri. Deci uh, am alocat resurse în, acela, în acest sens pentru a colabora direct cu comisiile electorale din aceste țări, pentru a înțelege care sunt uh, amenințările mm, reale în aceste țări. Aceste mm, capacități nu le aveam înainte de alegerile din 2016 și am învățat ceva în ceea ce privește instrumentarul de care avem nevoie înainte de alegerile înainte de alegeri. Și deci cum se apropie uh, alegerile acum, avem, uh, deci când se apropie alegerile, punem la punct o echipă uh, multifuncțională care folosește aceste, acest instrumentar pentru a combate ingerința străină, pentru a elimina conturile false, pentru a oferi transparență ceea ce privește reclamele și pentru a pune capăt știrilor false și așa mai departe. Toate astea trebuie să facă înainte de fiecare alegere. Și pe baza experienței pe care avem, pe care am căpătat-o în ultimele luni, fie că e vorba de alegerile din Franța, unde am putut să uh, Uh, să eliminăm uh, peste 30.000 de conturi false înaintea alegerilor sau uh, alegerile din Germania, unde am colaborat cu Biroul Național de Securitate, de Informații de Securitate sau cu alegerile din Italia, unde am colaborat cu organizație locală pentru italiană pentru a identifica știrile false. Toate aceste instrumente trebuie să fie folosite punctual în fiecare lege și asta vrem să facem. Domnul Ciodovski Uh, de la PP și Libe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și vă mulțumesc, uh, domnule Kaplan că sunteți alături de noi astăzi. l aș pe domnul Goldman, dar uh, ne bucurăm că sunteți și dumneavoastră alături de noi, măcar. Ați spus dumneavoastră că Facebook este o platformă democratică în ceea ce privește schimbul de informații, dar eu vreau să mă întreb cum pot să am eu încredere într-o companie care uh, care tărăgănează așa de mult lucrurile înainte de a închide conturi false, de pildă, cont fals care pretinde că, care mi-a furat identitatea, care folosește uh, Uh, fotografii ale mele. Cum fac, ce faceți dumneavoastră pentru a preîntâmpina astfel de situații, pentru a nu se mai repeta? Cum Cambridge Analytica au să dovedi clar că Cambridge Analytica și-a băgat coada în multe alegeri europene, inclusiv în Republica Cehă, fiindcă colegul dumneavoastră a spus că nu era vorba decât de SUA. Și nu în ultimul rând, noi când am vizitat Facebook, am făcut o vizită la Facebook, toată lumea vorbea despre faptul că este o corporație cu răspundere socială. Dar faceți oare tot ce vă stă în putință pentru a ne convinge de acest lucru? Vă rog să vă eh, respectați timpul de vorbire, spune domnul președinte. Mulțumesc pentru aceste întrebări. O să încerc să răspund tuturor eh, celor trei întrebări la, în același timp. În ceea ce privește conturile false, e o mare problemă, într-adevăr, dar am eh, nu am precupețit resurse tehnologice pentru a rezolva această problemă și lucrurile s-au îmbunătățit uh, semnificativ. Așa cum a spus și colegul meu, acum eliminăm milioane de conturi false și blocăm înregistrarea a milioane de conturi false și la ultimele raportări am uh, raportat am estimat o închidere a 500 de milioane de, de conturi false. Așa cum am spus și în prezentarea mea, nu considerăm că s-a rezolvat problema. Adversarii noștri aici sunt redutabili, trebuie să investim în continuare în tehnologie noi, în instrumente dar nu pentru a face față acestei amenințări. Iată de ce am și am dublat echipele de care se ocupă de siguranță și securitate anul acesta. În ceea ce privește influența uh, Cambridge Analytica în alte alegeri europene, nu pot decât să repet ce am spus și ce a spus și colegul meu anterior, că conform informațiilor pe care le avem noi la ora actuală, este că uh, uh, dr. Kogan nu a oferit datele europenilor prin alegeri din Europa cu um, uh, Cambridge Analytica, deci noi nu avem uh, informații în ceea ce privește uh, astfel de, de, de operații informate, oferite, dar avem nevoie de o verificare juridică, bineînțeles, pentru a vedea ce s-a întâmplat exact cu Cambridge Analytica. Și apoi ne-ați întrebat dacă suntem o companie răspunzătoare din punct de vedere social. Noi vrem să fim o astfel de companie, bineînțeles, așa cum a spus și colegul meu. Până la urmă, însă, nu contează dacă eu sau altcineva spune că suntem o companie răspunzătoare din punct de vedere social. Ce contează este dacă dumneavoastră, utilizatorii Facebook, ajung la concluzia de pe urma acțiunilor noastre că facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asuma răspunderea socială și pentru a rezolva probleme și abuzurile pe care le întâlnim pe platforma noastră. Asta este angajamentul nostru, dar dumneavoastră până la urmă sunteți cei care veți hotărâ dacă ne-am ridicat la nivelul așteptărilor dumneavoastră despre. Să mulțumesc foarte mult. Sí, eh, vor... Mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să revin asupra ceea ce ne-ați spus dumneavoastră. 500 de milioane în 3 luni de conturi false. O dimensiune impresionantă a problemei. Nu credeți că o cale corectă ar fi să se ajungă la o identitate adevărată digitală? În Estonia, de exemplu, acum pentru a putea să intervii uh, la comentariile ziarelor online, trebuie să-ți folosești chiar cardul de identitate digital, ceea ce identifică imediat persoana. E evident că lucrurile nu pot să fie așa doar într-o singură țară, dar să construim o adevărată identitate digitală ar putea să fie o idee, n-ar fi mai simplu? Dumneavoastră spuneți că am identificat 500 de milioane de conturi, dar întrebarea e câte nu le-ați uh, identificat. Deci ce părere aveți dumneavoastră de câte milioane de conturi uh, false credeți că mai există care v-au scăpat? Mai aveam și altă întrebare, dar o pun mai târziu. Thank you. Um, it, it was 500 million. Da, 500 de milioane de conturi au putut fi eliminate în primul uh, semestru. Și ce am făcut noi pentru a ne dovedi angajamentul? Am uh, publicat mai multe date privind uh, tipurile de abuzuri identificate pe Facebook și cazurile unde am putut să luăm măsuri conform estimărilor noastre și s-a publicat deja acest lucru în legătură cu anualul cu rapoartele anuale este că 3, sau 3-4% din conturi sunt false E un număr foarte mare și trebuie să ne folosim în continuare de toate instrumentele pe care le avem, să investim în inteligența artificială, în învățarea automată pentru a învăța, pentru, pentru a ne da seama din comportamentul acestor conturi că nu sunt uh, autentice, că nu sunt reale. În ceea ce privește accesul digital, identitatea digitală, există păreri împărțite în lumea întreagă în ceea ce privește fezabilitatea sau cât de dorit este un astfel de sistem, se pun probleme diverse, cum ar fi protecția datelor, despre care se vorbește astăzi, iată, și uh, mai multe date strânse de la de la persoane poate ridică mai multe semne de întrebare, dar bineînțeles suntem gata să stăm de vorbă cu guverne despre cum putem să facem lucrurile cât mai bine. În momentul în care există suspiciuni în ceea ce privește un cont, se pune acest cont într-un punct de verificare, checkpoint, se blochează o anumită perioadă până ne oferă un, o piesă de identitate. Dar, bineînțeles, facem asta numai în momentul în care avem motive de suspiciune și nu cerem tuturor celor care își fac cont un act de identitate. Domnul Șoflin. PP AFCO. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte tulburat de ce am uh, ascultat aici. Ajung la concluzia că digitalizarea este total lipsită de securizare există vreun viitor pentru uh, guvernanța electronică, pentru votul electronic, deci în contextul de față, domnule Chapman, și aveți oare ceva de spus despre alegerile din Ungaria în contextul actual? Când spun că nu se va rezolva această problemă, cred că asta este bătălia pe care o duce orice companie digitală sau orice autoritate de aplicare a legii împotriva activității criminale în domeniul cibernetic. Pur și simplu trebuie să ne dăm seama că adversarii noștri sunt, au foarte mulți bani, sunt sofisticați și uh, își evoluează tehnica, tehnologia și capacitățile, iar noi, Facebook sau uh, autoritățile de aplicare a legii întreaga lume, trebuie să fie implicate în continuare în, în uh, progresul tehnologiei și capacităților pentru a fi cu un pas înaintea lor. Și, bineînțeles, să nu precupețim resurse nici la nivelul personalului, nici la nivelul tehnologiilor și s-ar putea ca profitul nostru să aibă de suferit, însă noi considerăm că trebuie să facem asta pentru a oferi cât mai multă protecție cu putință în ceea ce privește guvernanța electronică și votul pe internet uh, noi nu oferim aceste servicii pe Facebook. Guvernele trebuie să decide ele dacă pot să ofere suficientă securitate pentru a permite votul electronic. Iar apoi, în ceea ce privește implicarea mai multor persoane în proces sau în procesul electoral, sperăm să poată să facă guvernele acest lucru, dar până la urmă depinde de nivelul de încredere în serviciile oferite. Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira. Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Kaplan. După scandalul uh, Cambridge Analytica, ați recunoscut că s-a încălcat încrederea, că trebuie să fiți mai proactiv și salut eforturile dumneavoastră în acest sens. Dar eu vreau să vă întreb dacă sunteți conștienți de utilizarea masivă a platformei dumneavoastră în întreaga lume pentru a răspândi valuri după valuri de informații false și pentru a promova tot soiul de campanii toxice în scopuri politice, fiindcă dacă da, vreau să vă întreb următorul lucru. Numai atât puteți face sau sunteți gata să recunoașteți că ce faceți pur și simplu nu este suficient, dat fiind dimensiunea problemei cu care ne confruntăm. Mulțumesc pentru această întrebare. Da, suntem conștienți și de, am devenit în ultimul an și jumătate din ce în ce mai conștienți de amenințările care uh, apar uh, în ceea ce privește alegerile din cauza uh, informațiilor false și știrilor false despre care ați vorbit și dumneavoastră și v-am spus că luăm mai mulți pași, eliminarea acestor conturi false despre care v-am spus, care sunt răspunzătoare de o mare parte a știrilor false de pe Facebook și am registrat mult progres aici. Am eliminat și stimulentul financiar pe cât se poate, o mare parte a conținutului dezinformator de pe Facebook uh, se consideră că este motivat politic, fiindcă, aparține, fiindcă ține sau se discută subiecte politice, dar până la urmă actorii sunt financiari, uh, spameri care înainte trimiteau e mail și acum au trecut pe o platformă diferită. Deci trebuie să le eliminăm posibilitatea de a obține bani de pe urma acestei activități și uh, am înregistrat și aici foarte mult succes că ne-am schimbat algoritmii pentru a reduce senzaționalismul și această um, um, și acest clickbait și am uh, sporit sursele de uh, Uh, de informații și de știri credibile și am, uh, avem acum colaborări cu cei care pot să verifice informațiile din întreaga lume pentru a uh, reuși să oprim răspândirea acestor știri false. Am făcut mari pași înainte în ultimul an, an și jumătate de la alegerile din 2016 și că mai avem cale lungă de bătut. Trebuie să colaborăm cu guverne, cu mediul universitar, cu experți, dar am înregistrat progres în ceea ce privește mai multe alegeri importante din Franța, Germania, Italia și pașii pe care i-am luat au s-au dovedit eficienți în ceea ce îmbunătățirea ă, situației în jurul acestor alegeri și sperăm să ne îmbunătățim și mai mult în, înaintea alegerilor viitoare. Caia Calas are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Ați vorbit despre modul în care identificați manipularea electorală sau chestiunile aferente și ne-ați dat exemple din Italia, Franța și Germania. Dar în Europa mai avem și țări mici, limbi mici. Eu vin dintr-o astfel de țară mică, iar noi nu avem decât, de, nu avem uh, decât un milion de vorbitori ai limbii noastre. Vreau să vă întreb dacă faceți efortul pentru a identifica manipularea și în aceste cazuri sau, um, sau uh, suntem prea mici pentru dumneavoastră, avem și noi alegeri și avem și noi un vecin pe care interesează rezultatul alegerilor, um, populația noastră folosește Facebook și are încredere în Facebook. Ce ne spuneți despre țările mici și limbile mai mici? Mulțumesc, este o întrebare importantă. Și știm prea bine că par- alegerile parlamentare ale Uniunii Europene sunt o mare provocare, fiindcă acolo vom avea 27 de țări care vor vota în același timp. O mare parte dintre instrumentele pe care, despre care v-am vorbit nu țin de limbă, deci conturile false. Instrumentele pe care le folosim acolo, învățarea automată, inteligența artificială se bazează pe comportamentul actorului care, persoane care des, actorului care deschide contul și care nu ține de evaluarea conținutului. Deci nu ne interesează limba, nu ne interesează conținutul pentru că uh, și asta nu înseamnă și asta nu determină uh, eficiența acestor instrumente. La fel, uh, în ceea ce privește motivația financiară, nu trebuie să ne uităm la conținut, trebuie să ne uităm să vedem dacă aceste pagini sau dacă conținutul Conținutul, de, conținutul acestor uh, site-uri este folosit pentru a atrage uh, pentru a atrage pentru a face uh, a face uz de senzaționalism și a atrage clicurile. Și apoi PSE-urile, de pildă, un alt instrument Acestea pot fi folosite și pentru țările mai mici în perioada preelectorală pentru a ajuta pe oameni să analizeze critic conținutul pe care îl, um, la care au acces pe Facebook. Ana Gomes, S și de Libe. Mulțumesc, doamna Bassett. Ați găsit dovezi în ceea ce privește ingerința în Marea Britanie prin Cambridge Analytica, uh, SCL și uh, alte companii cum ar fi Behavioral Dynamics asociate companiilor private, cum ar fi Big Four Accountancies sau Haley and Partners Group, care lucrează cu guvernele pentru a pune la punct sisteme în ceea ce privește cetățenia și rezistența, cum ar fi uh, vizele uh, rezidență de nivelul 1 în Marea Britanie și ce măsuri luați dumneavoastră pentru a vă asigura că jurnaliștii care au fost afectați de aceste acțiuni în justiție punitive din partea companiilor de acest fel, uh, acțiuni care sunt uh, făcute pentru a intimida pe jurnaliști, nu vor fi încununate cu succes. Și vreau să le întreb și pe domnul Kaplan un lucru. Domnul președinte, trebuie vorbitoarea. Deci, uh, prin colaborarea dumneavoastră cu Cambridge, Analyt- uh, Cambridge Analytica și uh, SCL s-a avut loc din naivitate, lăcomie sau Vorbitora este întrebată de domnul președinte. <laughs> Um, you, you got the abuse and she can get, take the question. Abuzul v-a fost menționat, așa că puteți să răspundeți. Ca să revin la ce am spus la început, Cambridge Analytica și altele au fost un ofertant de servicii în uh, campanie electorală și aceasta a fost permis de legea electorală. Deci nu am investigat dincolo de aceasta pentru a vedea dacă cei care erau implicați în campanie ne raportau corect felul în care colaborau cu aceste organizații. Mai sunt și alte investigații în curs în ceea ce privește permisibilitatea uh, Um, donațiilor, dar nu pot să comentez despre aceste investigații care sunt în curs acum. Singurele pe care le-am concluzionat au arătat că um, era, au existat uh, anumite discuții și, că, și despre acestea s-a raportat deja. Nu pot să comentez însă mai mult. În legătură cu acțiunile uh, în legă, uh, cu jurnaliștii, aceasta este în afara competenței noastre și a Comisiei Electorale, deci nu este rolul nostru să investigăm uh, comportamentul uh, unor organizații foarte mari din partea cărora vin uh, față de jurnaliști, mai ales nu avem competența să facem acest lucru, mi-e teamă. Mulțumesc, Max Anderson, uh, pentru verzi AFCO. Mulțumesc. Referendumul pentru Brexit a adus cu sine multe schimbări și uh, trebuie să știm dacă acesta a, făcut, a fost uh, organizat bine, pentru că marja de diferență este de 4%. Până acum însă Facebook nu a refuzat să ne dea informații uh, și nouă și Parlamentului Britanic despre aceste uh, profiluri care au fost folosite uh, pentru ca să fie bombardați după aceea cu uh, tot felul de uh, publicități electorale. Deci Facebook, sunteți gata să oferiți informația pe care o aveți și toate publicitățile politice pe care le-ați folosit în uh, timpul celor 10 săptămâni în, uh, G- în Marea Britanie și chiar cu 6 luni înainte de vot și vă angajați să oferiți aceeași transparență atât utilizatorilor cât și uh, anchetatorilor pentru campaniile următoare. E vorba aici de date, de câți bani s-au folosit, de către cine, pe cine le vizau aceste publicități și așa mai departe. Mulțumesc! pentru răspuns. Thanks for the question. Um, we have... Mulțumesc pentru întrebare. Am răspuns la foarte multe întrebări din partea Comitetului Parlamentar Britanic. Am trimis ofițerul uh, nostru uh, pentru tehnologie acolo pentru a răspunde la toate întrebările suplimentare. Am încercat să răspundem cât se poate de bine la, și Comisiei Parlamentare pentru ca să uh, îndepărtăm toate dubile în legătură cu uh, ceea ce s-a întâmplat în cadrul Brexitului. Suntem de acord că există valoare adăugată în transparența pentru publicitatea electorală și vrem să avem destulă transparență pentru ca să permitem oamenilor să vadă cine a fost țintit de o publicitate electorală și cât s-a cheltuit pentru aceasta. S-a lansat deja în uh, Statele Unite campania și sperăm să o lansăm și în Marea Britanie. Vom dezvolta în continuare și alte instrumente pentru ca să ajutăm oamenii să înțeleagă de ce văd o anumită publicitate la un moment dat, uh, să vedem cine a uh, plătit pentru publicitate și așa mai departe. Când e vorba de informațiile retrospective despre fiecare publicitate care a fost uh, folosite de către toată lumea din campaniile anterioare, nu este un lucru pe care putem să-l facem uh, din cauza motivelor de, uh, unor motive de, priv, de spațiu privat. Poate că pe viitor vom face acest lucru cu avertizare. Am oferit însă informații despre orice uh, publicitate legată de IRA, de uh, agențiile ruse în perioada anterioară Brexitului și am uh, cooperat și am oferit cât se poate de multe informații pentru ca să ajutăm uh, Comitetul Parlamentar și Comitetul de Anchetă în acest sens. Mercedes Breso, S și de AFCO. Mulțumesc. O întrebare pentru doamna Basset. Mă auziți? după descoperirea folosirii profilurilor utilizatorilor Facebook în scopuri politice, care a fost făcută de către Cambridge Analytica. Dumneavoastră v-ați gândit că va fi posibil prin intermediul unor norme sau legi electorale sau prin alte instrumente să începeți să controlați aceste practici care sunt extrem de periculoase pentru că sunt ca o haită de lup care se aruncă pe animale mai vulnerabile, care sunt mult mai, uș, de exemplu, ușor de convins, director la nivele mai joase, care sunt mult mai ușor de convins să-și schimbe profilul electoral. E ca o haită, pur și simplu, descrierea pe care am avut-o și ultima dată când ne-am întâlnit. Ce părere aveți? Ce se poate face nu numai pe uh, partea privată, ci și din punct de vedere al legislației care trebuie schimbate sau a reglementărilor electorale care trebuie schimbate? Mulțumesc! putem să facem foarte multe și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să recunoaștem că nicio organizație nu poate să rezolve singură această dilemă. Dacă, sigur, abordăm problema doar dintr-o parte și o abordăm prea sever, lucrurile vor suferi doar pe o parte și atunci oamenii vor fi influențați, votanții pe altă parte. Deci trebuie să ne gândim la tot, uh, toată imaginea. Un regulament, într-adevăr, uh, are într-adevăr uh, putere de control, iar schimbările pe care le-au făcut recent guvernul în, prin intermediul ICO au fost foarte pozitive. Trebuie să avem abilitatea de a reglementa anumite puncte pentru a încerca să găsim informații uh, din partea celor care fac campania uh, electorală și pentru ca să putem obține datele într-o manieră controlată. Astfel, trebuie să avem posibilitatea și de a opri uh, persoanele care s-au angajat în acțiuni care încalcă regula și mă refer aici la sancțiuni. Sigur că nu este nimic foarte extraordinar și nici uh, ceva fenomenal, dar eu cred că ceea ce trebuie să facem este să avem uh, mai multă responsabilitate din partea companiilor din domeniul rețelelor sociale și după aceea să dăm organismelor necesare puterea de a reglementa, de a sancționa ceea ce se încalcă. Asta este ceea ce ne dorim. Cornelia Ernst de la GUE și ITRE, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. Eu voi vorbi germană. Am auzit foarte multe despre tot ceea ce ați făcut, Facebook, a fost foarte interesat și ce ne-a spus uh, colega din Marea Britanie. Întrebarea pe care vreau eu să o pun este cum uh, diferențiați dumneavoastră publicitatea pentru produse de publicitatea politică? Cum abordați această diferență și cum o înțelegeți dumneavoastră? și ce este diferit, după părerea dumneavoastră? Pentru că există, de exemplu, publicitatea electorală, mă duc la, dau un exemplu din televizor, unde există reguli foarte clare de proporționalitate pentru publicitatea electorală. Ați putea să vă gândiți eventual la așa ceva și în mediul online? Apoi altă întrebare, manipularea electorală. Se vorbește foarte mult despre ea. Eu aș fi vrut să știu din partea dumneavoastră ce părere aveți? Pentru că manipularea de alegeri înseamnă și știri false, dar nu mă refer la ele acum. Ce este, de fapt, manipularea electorală, după părerea dumneavoastră? De unde începe aceasta? Cum o recunoașteți și ce faceți cu ea? Ultimul lucru ați spus uh, dumneavoastră un pic ce faceți, dar uh, care este până la urmă manipularea pentru dumneavoastră, în afară de știri false, care e clar că sunt în altă categorie? Mulțumesc! Mulțumesc că ați spus mai multe întrebări a spus întâi o întrebare despre diferența dintre publicitatea comercială și comer- cea politică și uh, cum tratăm diferit aceste două tipuri de publicitate. Unul din lucrurile pe care le-am făcut și am spus acesta în uh, declarația mea uh, la început este să dezvoltăm ad-pool, uh, view ad. E vorba de un nou instrument care se bazează pe ideea că toată lumea trebuie să poată să vadă toate publicitățile pe care le uh, publică cineva. Unul din lucrurile despre care se îngrijorează oamenii pe rețelele sociale este microtargetarea unor populații și grupuri fără ca electoratul celălalt să știe despre uh, aceste țintiri. Noi am încercat să abordăm această problemă prin View Ad, prin care ne asigurăm că toată lumea poate să joacă un uh, rol de controlor politic și că pentru ca să ne asigurăm că niciun actor politic nu ajută, nu arată mai multe informații de un tip uh, utilizatorilor decât de altfel. Deci aceasta ar duce multă transparență, to toți uh, actorii politici uh, sunt responsabili și responsabilizați pentru publicitatea pe care o fac atunci când țintesc diferite tipuri de populație. Ce, ce putem să facem în legătură cu sancțiunile. Aici vedem uh, informații uh, false, putem să identificăm uh, astfel de informații false și să luăm imediat acțiuni împotriva lor. Există diferite tipuri de exploatare, de manipulare, de interferență și trebuie să le analizăm pe fiecare în parte. În momentul în care vedem un comportament care nu este autentic, uh, Uh, trebuie să încercăm să acționăm împotriva lui. Mulțumesc. Din partea PPE nu este următorul vorbitor, deci domnul Silva Pereira are cuvântul acum de la S și de AFCO. Da, mulțumesc foarte mult. Domnule Kaplan, ați uh, menționat unele din cele mai uh, sofisticate feluri de a abuza de Facebook în scopuri politice, interferența străină, folosirea unor conturi uh, false, unor uh, site-uri uh, de, care nu sunt de încredere și vreau să vă întreb despre felurile mai puțin sofisticate de abuz al platformelor dumneavoastră în scopuri politice, de exemplu, transmiterea de informații false, de campanii politice mai absconse, absconse sau, uh, sau ne despropor- desproporționate, așa cum am văzut-o peste tot că s-a întâmplat am putea să găsim o soluție pentru așa ceva fără o, un registru obligatoriu de identificare online și digitală? Credeți că este posibil așa ceva pe viitor? Mulțumesc! Din nou, vroiam să spun că avem mai multe caluri, căi de a uh, combate dezinformarea în cadrul campaniilor electorale. Am vorbit despre ele aici de mai multe ori. Uh, vorbind despre conturile false, despre uh, um, finanțările ilegale, uh, implicarea terților care ar putea să fie arbitrii în uh, evaluarea uh, informațiilor. Nu, ni se pare că noi, Facebook, trebuie să fim uh, arbitrul adevărului aici, în lume, și nici în platformele digitale și de aceea avem nevoie de personal care să fie acreditat în acest sens, partid, părți terțe, iar apoi putem să uh, distribuim uh, aceste sarcini. De apoi, conținutul de calitate foarte scăzută, senzaționalismul, toate acestea putem să le frânăm, putem să nu le transmitem atât de uh, ușor mai departe și încercăm să promovăm uh, repartizarea și distribuirea unor uh, informații verificate, informații pe care de obicei care vin din surse locale, surse directe, informații adevărate. Acestea sunt cele pe care încercăm să le promovăm, după cum spuneți. E vorba de o bătălie pe care va trebui să o continuăm cu toții. E clar că și guvernele au un rol foarte important aici pentru încercarea de a educa uh, populația despre informația pe care o găsesc online și vom continua să jucăm un rol foarte important aici, atât în reducerea distribuției uh, informației uh, nepotrivite, dar și despre educarea oamenilor care pot să facă o triere mai evidentă și mai imediată a acestei informații. Domnul Patel de la FDD, mulțumesc, domnule președinte. Dacă uh, Hillary Clinton ar fi câștigat uh, alegerile în, Marea, în uh, SUA, nu am fi aici și nu am discutat despre această inițiativă. Eu am o, întrebare pentru Claire Bassett de la Comisia Electorală. Doamna Bassett a spus că a descris care este rolul Comisiei, cum trebuie să implementeze regulile despre finanțare și cum poate să verifică ce permisibilitatea unor uh, afirmații. Eu aș vrea să Ehm, vorbesc despre două metode tradiționale. În primul rând, guvernul ehm, alteței sale a folosit 10 milioane pentru o, um, material promoțional care făcea campanie pentru Remain. Vreau să știu dacă acest uh, element a fost înregistrat sau nu. Și în legătură cu imixtiunea străină în referendum, Președintele Obama a fost în uh, Regatul Unit pentru a influența direct rezultatul referendumului pentru partea de remain, de rămânere. Milioanele de dolari care au fost cheltuite în acea vizită au fost înregistrate de asemenea așa cum uh, consideram și cum ar putea președintele Obama să fie un posibil donator în această uh, schemă. E vorba de acțiuni, în primul rând, în afara, de, în afara celor 10 săptămâni, care n-ar fi trebuit să fie raportate și nici înregistrate, este răspunsul. Regulile um, sunt respectate așadar în acea perioadă. Noi după aceea am încercat să extindem perioada, dacă ar fi fost extinsă, ar fi acoperit și aceste incidente, dar pe incidența referendumului, toate evenimentele pe care le-ați menționat dumneavoastră au avut loc înaintea perioadei oficiale de campanie. Am monitorizat oricum toate activitățile care au avut loc în perioada de campanie și uh, toate acestea care au avut loc în acele 10 săptămâni au fost raportate. Molly Scott Cato, mulțumesc, Claude. Tot pentru Claire Baset am o întrebare. Înțeleg că dumneavoastră ați finalizat uh, în raport că există o ilegalitate între uh, campania Live pentru referendum și uh, conținutul uh, uh, ceea ce s-a propagat în această campanie. Însă eu aș vrea să uh, vă că uh, am constatat că a fost implicat și Boris Johnson iar uh, validitatea mandatului pentru ieșirea uh, Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană se bazează pe aceste afirmații. Vreau să știu când raportul este finalizat și când va fi făcut public și ce puteți face dumneavoastră pentru a verifica um, toate informațiile pe care le-am primit, pentru că este nevoie de informații totale pentru a ști dacă Marea Britanie poate să continue să meargă în această direcție pe baza unui mandat care nu este sigur. Vreau să vă explic că avem o politică de punere în aplicare care stabilește cum uh, se pot uh, uh, ce se poate face cu concluziile investigațiilor. În plus, când am ajuns la momentul în care trebuie să luăm o anumită decizie, există două, un termen de 28 de zile până la care trebuie se pot face uh, Uh, obiecții și după aceea noi ținem cont de aceste obiecții înainte de a trage concluziile, însă numai după acele concluzii putem să facem uh, publice informațiile. Noi nu comentăm investigațiile care sunt în curs. Aceasta este o politică clară a comisiei noastre și cred că este și corectă pentru că ne împiedică să intrăm într-o discuție care nu și are locul. Este regretabil că au existat uh, zvonuri în legătură cu acest uh, fapt. Eu nu știu de unde au venit acele zvonuri uh, dacă e să ne uităm la datele respective, dar eu um, pot să vă spun că suntem în cele 28 de zile și așteptăm obiecțiile. Pot să mai folosesc un minut pentru a pune o întrebare suplimentară? pentru că nu am folosit tot timpul. Ați spus că dumneavoastră nu aveți puterea să investigați Cambridge Analytica. Atunci cine are puterea să o facă? Dumneavoastră aveți senzația că aveți puterile care vă ar trebui pentru a putea să uh, terminăm cu această subversiune a procesului electoral de către puterile străine și dacă nu, care ar fi puterile suplimentare de care aveți nevoie și care sunt organizațiile care ar putea să preia problemele pe care le menționez oameni aici, uh, menționează oamenii de care ziceți că nu aveți puteri să le rezolvați. E clar că noi nu putem acționa decât în cadrul puterilor pe care le avem, iar uh, Uh, oficiul uh, nostru are uh, un mandat foarte clar. Foarte multe lucruri pe care le-am auzit astăzi sunt de încălcare a regulilor de protecție a datelor, unde investigațiile sunt în curs. Eu înțeleg că raportul va fi publicat în curând și de aceea trebuie să fie foarte clar. Nu e vorba aici de o absență a puterii Comisiei noastre electorale, ci e vorba de autorități de reglementare diferite care lucrează împreună pe chestiuni foarte grave investigațiile despre unde se fac, de unde vine finanțarea este făcută de noi, după cum am spus, iar nu pot să comentez despre investigații care sunt în curs în acest domeniu. O să permit și întrebări suplimentare. Știu că n-am dreptul, dar uh, mi-e foarte greu. Spânzurați-mă dacă vreți, dar uh, nu pot să mă abțin. Îmi pare rău. Spune președintele. Uh, e bine că avem întrebări și răspunsuri, e o îmbunătățire. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor care au luat cuvântul această uh, parte din uh, dezbatere, uh, doamnei uh, Baset și domnului Kaplan. Mulțumesc colegilor pentru disciplina de care au dat uh, dovadă. Uh, văd că colegii vin în sală, vom trece la sesiunea 3, care va fi foarte lungă, deci în următoarea sesiune vom începe la 18 și 15 pentru a permite colegilor care au călătorit să ni se alăture. Îi așteptăm pe următorii vorbitori să ni se alăture aici la prezidiu. Iar președintele de ședință va fi domnul Weidenhozer. thank you to our AFCO chair, Danuta Hübner, very much. Thank you, Danuta. Danuta, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Thank you. And exactly like I said, if, if Remain had won, we wouldn't even be sitting. No one would be interested. of course not. It's only because that was obviously against the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 So, good, uh, good afternoon. I welcome you to the, the last, last part of our hearing. Bun venit la ultima parte a acestei audieri de astăzi. Împreună cu Comisia ITRE, mm, în numele care aș dori să urez bun venit colegului uh, Paul Ruby, care va primi cuvântul timp de două minute, însă, înainte de a-i da cuvântul, Aș dori să îi uh, prezint pe experți uh, domnul Purser, șef la uh, Departamentul de Operațiuni de la ENISA, Ursula Pachl, director general de la BEUC, Max Schrems, activist și avocat din Austria și Lord Richard Allen, vicepreședinte al Policy Solutions de la Facebook. Aș dori în primul rând să-ți dau ție cuvântul, Paul, many thanks. Uh, uh, my colleague uh, Joe uh, is... Mulțumesc. Uh, uh copreședintele meu uh, e perfect la punctualitate. Aș dori să vă urez bun venit în numele Comisiei ITRE și în numele STOA, grupul de experți care se ocupă de partea legislativă a cercetării de la Parlamentul European. Deci pentru noi este foarte important uh, să vedem cum instrumentele de încredere ar putea să fie uh, mai bune. Până acum, uh, instrumentele noastre fac uh, ceea ce își doresc ca părțile terțe ca ele să facă și întrebarea care se pune este cum putem să îmbunătățim puterea consumatorilor uh, de a se asigura că identitatea lor le este garantată. Deci aș dori să știu care uh, sunt garanțiile pe care le putem obține pentru identitatea virtuală, pentru că, după cum știți, este foarte ușor să furi o identitate și să o preiei, de exemplu, uh, și întrebarea logică este cum pot să îmi uh, păstrez uh, proprietatea asupra datelor mele și cum pot uh, să elimin fake news din mass media sociale, deci cum pot obține garanții că identitatea mea virtuală este protejată, că am controlul asupra identității mele virtuale și că Uh, am și un control asupra activităților mele și deci că uh, pot să dau o licență unei părți terțe care dorește să îmi folosească identitatea sau care uh, vrea să-mi folosească cunoștințele. Deci ce putem face împotriva avantajelor din sistem care știm că care pot fura identitatea și Uh, cum ne puteți uh, garanta că putem să uh, păstrăm controlul asupra identității noastre virtuale? Vă mulțumesc. Domnul Weidenholzer acum. Domnul Steve Purser este primul vorbitor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor și mulțumesc pentru că ne-ați uh, invitat să participăm la, această ședință. Poate că o să vă uh, dezamăgesc, dar în această seară noi ne propunem mai mult să ascultăm și nu să vorbim și mai ales după ce am uh, ascultat dezbaterea din această dupămasă, masă, m-a frapat Uh, cât dintre uh, problemele discutate se regăsesc în programul nostru de lucru de la ENISA și e relevant acest lucru pentru că e vorba de subiecte importante și majoritatea dezbaterilor la care am participat în această dupămasă Uh, nu uh, presupun uh, implicarea ENISA. Cred că e un lucru care ar trebui să fie schimbat pe viitor și aș dori să vă adresez acest mesaj dumneavoastră decidenților pentru ca lucrurile să se schimbe pe viitor. Dar o să fac totuși câteva observații și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Haideți să începem cu partea pozitivă. Internetul și mass media sociale ne-au pus la dispoziție noi oportunități pentru a promova democrația, libertatea și valorile pe care se bazează UE. Și nu ar trebui să uităm acest lucru în această dezbatere, pentru că ce s-ar putea întâmpla într-un uh, scenariu catastrof ar fi uh, să controlăm toate aceste evoluții care ne-au adus lucruri pozitive în ultimii 10 ani. Dacă ne gândim, mass media sociale au uh, jucat un rol important în primăvara arabă, în 2011, în Ucraina, în 2014, în Iran, în 2009 și cred că de fiecare dată mesajul a fost același, respectiv că lumea e mai puternică, oamenii sunt mai puternici decât credeau și cred că este un avantaj mesaj imens pentru ce încercăm să obținem noi în Europa. Însă, ce constatăm pe lângă amenințările clasice pe care le-am văzut în ultimii ani, a apărut un nou tip de amenințare care e cumva și mai amenințătoare decât uh, atacurile cu uh, virusuri, cu coduri malițioase și așa mai departe, care erau foarte clare. Când erai atacat, astfel știai. Acum avem fake news, știrile false, uh, folosirea abuzivă a datelor personale, manipulări financiare, financiare și așa mai departe. Ați auzit foarte multe despre ele, mai multe decât mine. Uh, diferența fundamentală între cele două e vorba că uh, e că avem de-a face cu riscuri subtile. Majoritatea cazurilor nici măcar nu știi că ești pradă acestor riscuri. Deci e o adevărată primejdie pentru lumea digitală pentru că afectează încrederea și lumea aceasta digitală, fără încredere, e o lume digitală care s-ar putea să nu supraviețuiască deloc. Și chiar dacă supraviețuiește, s-ar putea să nu supraviețuiască în uh, forma pe care o cunoaștem și e utilă pentru noi. Deci, încă o dată, e o primejdie imensă. Că tot vorbim de încredere. Sigur că uh, încrederea nu e suficientă, este condiția uh, necesară, dar nu suficientă și aici intervine cybersecuritatea și aici intervine ENISA. Uh, Uh, securitatea cibernetică reprezintă acele tehnici folosite pentru a limita accesul la date în conformitate cu un, un set de principii definite. Aceste principii pot uh, să difere de la context la context, de la ocazie de la, la ocazie uh, și de aceea securitatea este foarte diferită. Contextul este extrem de important în domeniul securității și a ține cont de el e foarte greu. În anumite împrejurări, Uh, securitatea cibernetică uh, poate limita și folosirea felului în care sunt folosite datele, dar vestea proastă este că după ce datele sunt uh, scoase din contextul uh, în care au fost uh, uh, concepute, atunci este game over. Uh, când data a fost scoasă din context, e gata și cam asta este și problema cu uh, Cambridge uh, Analytica și uh, cu ce se întâmplă cu toate datele noastre uh, cu cât trece timpul. Deci, una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm acum o reprezintă colectarea uh, Uh, datelor pe internet și răspândirea lor este răspândită, este foarte greu de controlat uh, și acest lucru trebuie să se schimbe, pentru că, încă o dată, repet, după ce datele au fost publicate, ele au, sunt în natură și e foarte greu să fie controlate. Bineînțeles că uh, regulamentul general privind protecția datelor nu permite tratarea datelor fără consimțământ, dar cum poți să-ți dai consimțământul când nu știi ce se întâmplă? E problema principală. Acum, în contextul securității. Securitatea e o combinație a trei factori. Oameni, procese și tehnologie. Și, în general, una dintre greșelile din trecut, cei pe care o facem și astăzi, e că se pune prea mult accesul pe tehnologie dacă ne gândim, de exemplu, uh, aspectele de care am vorbit astăzi, e vorba de uh, lucruri orientate uh, spre proces și mai puțin spre oameni. Deci, am constatat un eșec al proceselor. O companie a primit prea mult uh, acces la date pentru a le folosi în mod uh, neadecvat. Se încalcă și uh, politica deci, uh, la ce e bună o politică dacă nu o pui în vigoare? Uh, clar că este foarte greu să pui în aplicare o politică cu atâția utilizatori, dar asta e viața. E o companie mare, bogată și trebuie să schimbăm sistemul. Uh, e așa, e pur și simplu realitatea egalitatea între oportunități și riscuri va trebui să se schimbe, dar nu foarte mult totuși. Deci, s-ar putea să nu putem să, să controlăm internetul obiectelor, Uh, așa cum controlăm obiectele astăzi, dar trebuie să ne ocupăm de acest uh, lucru și uh, asta, a pregăti un astfel de proces, intervine aici. Pentru a mă reveni la uh, ideea mea inițială, nu numai că s-a încălcat uh, procesul și politica, ci și s-a încălcat uh, încrederea și aceasta ar putea să fie sentința uh, de moarte a internetului în forma în care îl cunoaștem astăzi. Bineînțeles că noi sprijinim puternic uh, regulamentul general privind protecția datelor. Este un proiect uh, extrem de ambițios, foarte important și sperăm că este un text legislativ foarte util, în orice caz așa pare. Uh, Uh, noi suntem la dispoziția acestui regulament. Uh, așteptăm să ne spuneți ce putem face mai mult ca să sprijinim regulamentul uh, general privind protecția datelor și încă o dată aș dori să repet mesajul. Lumea se schimbă. Problemele cu care ne confruntăm acum nu sunt problemele cu care uh, trebuia să se ocupe NISA când a fost înființată, ceea ce nu înseamnă că nu putem să abordăm aceste probleme. Uh, chestiuni precum fake news, folosirea identității uh, digitale și așa mai departe, sunt aspecte de care NISA se poate ocupa, aveți și puterea să schimbați acest lucru, sunteți unul dintre actorii cel mai influenți și în încheiere aș dori să mai spun ceva, respectiv în regulamentul ENISA există așa numitul articol 14 care permite instituțiilor europene și statelor membre să facă o cerere specială pe lângă ENISA, deci să-i uh, desemneze competențe speciale. Vă rog să folosiți acest articol pentru că este un mecanism util pentru a face ceva uh, în termen foarte scurt, uh, foarte restrâns, deci un mecanism puternic. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim și noi. Următorul vorbitor este Ursula Pahăl, care este vice-director general la BEUC, Organizația Europeană a Consumatorilor. Deci vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Aș dori să spun în primul rând că este clar că tot uh, ce a revelat acest scandal legat de Facebook și de Cambridge uh, Analytica Uh, ar putea avea, a avut consecințe imense în ceea ce privește uh, încrederea consumatorilor. Nu numai în ceea ce privește Facebook, ci și încrederea în general uh, legată de arhitectura generală a economiei digitale și ar trebui să privim astfel situația când uh, analizăm lucrurile. Uh, în prezent, exploatarea datelor este sursa primară de venituri pe internet și nu este nicio întoială că nu vorbim doar de Facebook, Uh, unde pot uh, avea loc abuzuri de date, ci pe toate platformele și în general pe internet. Deci consumatorii în general uh, și cei care le protejează drepturile consideră că transparența necesară nu este prezentă pe aceste platforme și că drepturile privind viața privată nu le sunt respectate. În al doilea rând aș dori să mai spun un lucru că nu vorbim doar de uh, încredere și de scuze, e chiar mai mult. E vorba de drepturile noastre fundamentale care nu au fost respectate uh, și uh, scandalul Cambridge Analytica nu vizează doar încred- uh, încălcarea încrederii, ci vorbim doar de o ilegalitate. În ce privește cazul Facebook, în conformitate cu comunicarea oficială a Facebook, 2,7 milioane de europeni au fost afectați. M-a surprins puțin declarația auzită astăzi că uh, dr. Codă nu uh, a afectat uh, utilizatorii europeni, este o contradicție. Mi-am amintit puțin de Volkswagen, care și-a cerut scuze, a explicat situația și că după aceea a spus că totul e oricum și va fi oricum legal. În orice caz, tot ce s-a făcut fără consimțământul consumatorilor și cunoștința lor, uh, a agravat uh, situația pentru că datele au fost folosite pentru un scop uh, total diferit față de cel inițial stabilit. Vorbeați despre scandalul Cambridge Analytica, dar știm că între timp a mai existat, uh, s-a confirmat de către Facebook faptul că și-au suspendat 200 de aplicații pentru folosirea abuzivă a datelor potențială. Deci, vorbim doar de vârful icebergului, ca întotdeauna. Deci, în calitate de utilizator Facebook, poți să fii sigur că datele tale au fost abuzate la un moment dat, folosite fraudulos de altcineva uh, și chiar dacă nu ești utilizator Facebook, datele tale poate au fost afectate. Deci, uh, Uh, Facebook a dat acces uh, la părți terțe pentru a accesa datele uh, și unele persoane spun că datele le-au fost abuzate, dar Facebook nu a luat măsuri necesare pentru a corecta situația. Răspunsul pe care l-am primit de la Facebook până acum nu este satisfăcător, doar câteva scuze și niște schimbări cosmetice pe platformă, ceea ce nu este suficient din punctul nostru de vedere. Am văzut totuși câteva schimbări în politicile anterioare de la Facebook, care ar putea fi uh, considerate ca o direcționare directă către scandal, însă în Europa e vorba în primul rând de regulamentul GDPR și am, avut, am văzut cu această ocazie că am avut și plângeri uh, pe regulamentul GDPR în ceea ce privește politicile anterioare ale Facebook. Ce avem nevoie totuși pentru a rezolva situația? În primul rând, nu doar de schimbări de natură cosmetică, ci de schimbări fundamentale în ceea ce privește modelul de afaceri al Facebook și structura platformei și, uh, prin extindere, același lucru se poate spune și despre modelul uh, de afaceri și sistemul de monitorizare pe internet. În ceea ce privește supravegherea comerțului și a publicității, acesta reprezintă un element uh, esențial și e foarte greu să ai încredere în astfel de companii pentru că există un conflict de interese direct. Cum uh, se simt însă consumatorii? membrii uh, noștri uh, și cei din Regatul Unit au făcut un studiu foarte interesant în ceea ce privește datele consumatorilor și au văzut că există o percepție de uh, lipsă de putere din partea consumatorilor. Oamenii sunt îngrijorați de felul în care platformele utilizează datele lor și se gândesc dacă e posibil să ia vreo măsură în legătură cu aceste practici negative care îi afectează se simt complet uh, lipsiți de putere pentru că comportamentul lor ar putea, fără să vrea, să le dăuneze. Și în astfel de circunstanțe, consumatorii pur și simplu renunță la orice acțiune. Sunt foarte multe întrebări în aer și cu toate acestea oamenii utilizează în continuare Facebook uh, ca și cum ați spune nu le pasă. Însă părerea noastră nu este că nu le pasă, ci uh, motivele ar fi faptul că se resemnează, se simt uh, lipsiți de putere și de alternative. Iată, deci e nevoie de o, o nouă restructurare a situației pe piață la ora actuală. Bineînțeles, scandalul ar fi trebuit să uh, conștientizeze oamenii, ceea ce a și făcut. Uh, un lucru care ne-a surprins în această dezbatere a fost uh, în ceea ce privește Cambridge uh, Analytica și poziția uh, Facebook, a fost că s-a acordat foarte puțină atenție față de uh, daunele provocate consumatorilor, pentru că până la urmă datele lor personale au fost uh, utilizate. Uh, Iată deci uh, că în ziua de astăzi uh, membrii portughezi, spanioli, uh, belgieni și organizațiile pentru protecția consumatorilor din aceste țări au lansat au cerut compensații din partea Belgiei. În part au cerut compensații, după cum spuneam, nu doar pentru cei afectați de Cambridge Analytica, ci și au cerut să fie reprezentați toți utilizatorii de pe Facebook din motivele pe care le-am explicat. Foarte pe scurt, în legătură cu securitatea cibernetică, care are legătură directă cu ce am spus uh, înainte. Datele trebuie să fie sigure și n-ar trebui să fie la dispoziția uh, intrușilor nedoriți. Nu poți avea încredere practic în servicii dacă știi că nu sunt sigure. Ceea ce este clar aici este că pentru Cambridge Analytica nu a fost o problemă de securitate cibernetică, ci pur și simplu faptul că Facebook uh, a deschis ușile către părți terțe și a acordat acele date. Întrebarea care se pune este ce fel de obligații avem pentru a asigura această siguranță a datelor. Pot să vă spun din studiile asupra consumatorilor ceea ce v-am spus legat de resemnarea acestora se referă și la problemele de securitate, pentru că studiile au arătat că consumatorii nu înțeleg ce se întâmplă cu această problemă a datelor și nu există asistență din partea guvernelor sau a companiilor pentru ca ei să afle dacă datele au fost nu doar furate, ci poate și vândute sau expuse publicului. Deci atunci când datele sunt publice, sunt în afară, pur și simplu nu știi ce se întâmplă cu ele și consumatorii pur și simplu sunt abandonați uh, în soarta lor. Pe de altă parte, uh, produsele pe care le avem uh, acasă Uh, aceste produse de multe ori nu numai că ne spionează, uh, dar pot fi și foarte ușor utilizate și din păcate Comisia Europeană cred că a ratat ocazia de a impune o legislație obligatorie pentru securitatea cibernetică care uh, să includă aceste elemente, pentru că deocamdată propunerile și măsurile făcute sunt doar de caracter voluntar și nu există acea obligație pentru security by design sau by default pentru aceste produse conectate ceea ce este regretabil, pentru că știm că nu ne putem bizui doar pe autoreglementare și pe uh, bunăvoința acestor companii. E nevoie de legislație. Ne întoarcem acum la concluzii. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte. În primul rând, consumatorii au nevoie de susținere suplimentară pentru a reechilibra situația pentru utilizarea datelor lor. Avem regulamentul GDPR, ceea ce este foarte bine. În curând vom avea probabil și directiva e-privacy, dar avem nevoie de măsuri suplimentare. Considerăm că GDPR-ul va avea un impact pozitiv, însă credem că este nevoie de o adevărată implementare a lui și aici mă întorc la ce spunea doamna Jelinek, mecanismul de coerență, pentru că răspunsul european față de aceste companii și încălcările uh, pe care le fac la nivel european sau mondial au nevoie de un astfel de răspuns. Pentru Facebook, cred că este necesar să analizăm nu doar scandalul Cambridge Analytica, ci să facem o anchetă pe larg care să includă și practicile anterioare și actuale ale Facebook, uh, gândindu-ne și la regulamentul GDPR și asigurarea coerenței cu acesta pentru a avea un impact european. Comisia ar trebui să facă un studiu pe piață pentru a vedea ce se întâmplă cu piața reclamelor și a publicității. Am cerut acest lucru la grupul la nivel înalt în ceea ce privește știrile false, dar Comisia nu a răspuns până acum compensațiile consumatorilor pentru proasta utilizare a datelor lor n-a fost bine înțeleasă. Avem o propunere pentru un recurs colectiv pe care am prezentat-o și vă rugăm să o susțineți. Și aproape am terminat, domnule președinte. Un ultim comentariu. Avem nevoie de măsuri puternice pentru a asigura responsabilitatea părților terțe la date. Din câte am văzut, Facebook nu are proceduri clare în acest sens și e nevoie de monitorizarea și utilizarea datelor în conformitate cu anumite reguli. S-a spus deja și astăzi uh, că fiecare are politica lui, Facebook are altă politică, deci ce putem face? Avem nevoie de mai multă responsabilizare. Și un ultim lucru, uh, organizațiile pentru protecția consumatorilor își vor aduce contribuția cu plângerile și acțiunile legale, dar avem nevoie de un sistem colectiv și o societate civilă puternică în toate statele membre, ceea ce nu se întâmplă, din păcate, la momentul acesta. Mulțumesc! Urmează acum Max Schrems. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să vă mărturisesc că așteptam cu mare interes această invitație din partea Parlamentului European. Dacă tot vorbim acum de consecințe, cred că avem o problemă în ceea ce privește încrederea în Facebook, încrederea în autorități în cazul de față și în industrializare ca atare, ca proces în ansamblu, dacă nu reușim să-l aplicăm așa cum trebuie. Așteptam cu mare interes această invitație, deoarece deja în 2011 eram la curent cu tot ce se întâmpla. Mă bucur că Richard Allen se află aici alături de noi, pentru că în 2011 discutasem personal despre problemele cu aplicațiile șapte ore la rând, uh, am discutat despre asta la Viena, la o întâlnire personală și să purtăm acum această dezbatere e oarecum absurd. Dacă șapte ani mai târziu, în sfârșit, ne dăm seama că mm, aveam o problemă, mă întreb cine a dormit atât de mult timp și cred că cineva de la Facebook și de la autorități. Acum ca să facem o trecere în revistă, dați-mi voie să vă explic ce s-a întâmplat. Pe de-o parte, Facebook a trimis date ca atar în calitate de Facebook Irlanda către o aplicație din Marea Britanie Actul așadar de trimitere a datelor e relevant în temeiul GDPR. Întrebarea e dacă acele date s-au trimis în mod legal. Iată de ce în 2011 am înaintat o plângere, am adus-o cu mine, are trei pagini, spunea că nu s-a dat în niciun moment consimțământul și Facebook-ul nu putea, nu putea controla în niciun moment ce făcea acea aplicație cu datele. Iată în ce anume consta problema, iată cei doi uh, piloni ai problemei. Uh, eu nu știam acest lucru atunci, în 2011, dar în cele din urmă s-a dovedit a fi o problemă. Existau 21 de milioane de uh, instalații pe uh, zi. Faptul că era doar versiunea beta e o poveste greșită. De pildă, noi am uh, programat o aplicație să dea în judecată într-un recurs colectiv Facebook. Eu am primit uh, seturi de date din partea Facebook, n-am făcut nimic cu ele, se află pe calculatorul meu, însă nimeni nu m-a întrebat de la Facebook ce am făcut cu acele seturi de date, puteam să le vând și nimeni n-ar fi știut. Și asta e doar o singură aplicație, dar poate uh, că au existat sute de alte aplicații. Am continuat așadar cu această plângere, era o încălcare a articolelor 6, 7, 10, 17 și 25 din directivă, toate amintite. În 2011 am realizat un raport de audit pe care l-am adus cu mine. Un, uh, câteva pagini vorbeau despre aplicații și Autoritatea de protecție, de protecție a datelor din Irlanda nu a stabilit nimic referitor la toate aceste articole deja amintite, dar a venit cu, regulament cu recomandări. De pildă, de a verifica că um, linkurile care cică trimiteau la politica de protecție a datelor a Facebook-ului erau de fapt uh, linkuri fără, eh, care nu duceau nicăieri, linkuri care erau inactive. Nu s-a vorbit însă deloc de legislația în vigoare. Facebook spunea că se bazează pe acord. O, deja în 2011 o echipă analiza interacțiunea cu ce se întâmplă cu datele, dar nimeni nu și-a, n-a, dat, n-a descoperit ce se întâmplă cu Cambridge Analytica. S-a discutat despre așa Um, numită dimensiune socială a platformei de socializare, și anume de a nu cere altora, unor părți terțe să spartajeze partajeze datele, făcea parte din acea dimensiune socială. Ni s-a spus că acele aspecte ce țin de politica de confidențialitate vor fi remediate. Uh, deci se identificase atunci deja problema că acele aplicații puteau să comunice unei terțe părți acele date. Deja atunci, în 2007. În 2012 există un proces verbal al întâlnirii cu uh, Richard Allen. La momentul respectiv, Richard spunea că uh, după părerea lor, există un consimțământ generalizat. Deci, folosind Facebook, îți dai consimțământul ca altcineva pe care nu l-ai cunoscut niciodată să-ți ia datele, să le trimită altcuiva pe care iarăși nu l-ai văzut niciodată și se consideră un consimțământ informat. Eu, sincer, nu cred că e pe deplin, că lucrurile stau pe deplin chiar așa. S-a vorbit de asemenea și de un consimțământ cu o parte, cu o terță parte. Uh, cu alte cuvinte, altcineva în numele meu și-a dat consimțământul. E un concept destul de complicat de care n-am mai auzit încă de la, din dreptul roman despre asta. Și mai există și o altă versiune, și anume cum că aplicațiile sunt uh, se supun jurisdicției, de pildă, din Corea de Nord și există o autoritate care trebuie să se asigure că, uh, într-adevăr, aceste aplicații respectă legea. Interesant cum ar trebui să uh, vedem că o bunică de 80 de ani uh, se asigură că aceste aplicații respectă legislația. În 2012, Autoritatea pentru Protecția Datelor din Irlanda a afirmat că Facebook ar trebui să uh, reanalizeze problema și să găsească o soluție. În 2012, așadar, cu șase ani în urmă. Facebook a răspuns că se bazează acum pe raportarea utilizatorilor. Deci se baza practic pe unul din utilizatori care să-și fi dat seama ce se întâmplă cu Facebook, cu Cambridge Analytica, după care ulterior să le comunice lor. Arată că situația nu e ideală, de departe. În primul rând, s-a comis o încălcare uh, flagrant a legislației în vigoare la momentul respectiv. Nu cred că Facebook uh, s-a schimbat foarte mult și a schimbat acest produs, dar există multe alte produse care au rămas neschimbate. Vedem cum autoritățile în situația de față au decis uh, să, privească în altă parte. Autoritatea pentru Protecția Datelor din Irlanda nici măcar nu uh, mi-a trimis un răspuns. După trei ani am retras plângerea pentru că nu mai aveam pur și simplu ce să fac. Rămâne de văzut dacă situația se va schimba cu GDPR. Dacă vor simplifica prin acel 4% procesele decizionale de la Facebook. Auzeam mai devreme că a monetiza datele e în interes legitim. Cred că e întrebarea din partea domnului Ian Filip Albrecht referitoare la WhatsApp. Uh, Mă întreb dacă vom urma măcar spiritul GDPR, ca să nu mai vorbim de litera legii. Rămâne de văzut dacă autoritățile într-adevăr vor aplica legea. Pe termen lung va fi interesat de văzut dacă într-adevăr utilizatorii își vor pune în aplicare drepturile. Totul ține de costuri, pentru că chiar dacă merg la Autoritatea de Protecție a Datelor, aceasta se află în Irlanda și costă mii de euro. În cazurile pe care le avem acum pe rol cu Facebook, costurile uh, de judecată se ridică la 10 milioane de euro. Deci uh, am putea vorbi de drepturi, dar executarea lor rămâne uh, e o altă întrebare. Avem nevoie așadar de finanțare pentru a respecta într-adevăr și pentru a aplica aceste drepturi avem nevoie de finanțare din partea statelor membre și din partea autorităților europene, pentru că finanțarea e într-adevăr o problemă pentru ONG-uri și asta e problema cu care ne confruntăm. Avem drepturi pe hârtie, dar uh, apărarea lor întotdeauna e o chestiune de bani. Iată ce avem de spus în ce privește GDPR și um, aplicarea acesteia. Doresc acum să intru într-un alt capitol, și anume cel al uh, rețelelor deschise. Există foarte mulți oameni care urăsc, care detestă Facebook-ul, dar nu au nicio altă opțiune. Și există tot mai multe rețele care se deschid acum, de pildă electricitate, curent și așa mai departe. Și o inițiativă pe care acum o sprijină foarte multe grupuri. Nu deschidem însă rețele online. E important să exercităm presiune pentru ca piața, într-adevăr, în cele din urmă să-și facă, să-și îndeplinească funcția. În cele din urmă, Trebuie să discutăm despre toate aceste opțiuni pe care consumatorii le au la dispoziție și despre încrederea pe care consumatorii pot să le aibă în aceste opțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum Lord Richard Allen. Lucrează la Facebook din 2009, este director de politică pentru Europa, așadar dânsul este familiarizat cât se poate de în detaliu cu Facebook. Mulțumesc! Uh, sunt foarte încântat să fiu aici, în același panel cu Max. Uh, nu o să vă surprindă faptul că eu am o altă versiune a evenimentelor. E vorba de faptul că sunt într-o întreprindere care ascultă, care sunt criticile, suntem deschiși la acestea și uh, în momentul în care autoritățile de reglementare s-au implicat, noi am uh, testat opțiunile, dar iată că noi avem diferite opțiuni despre cum se, și evaluări despre cum se aplică legea. Este un lucru general valabil pentru protecția datelor. Adesea sunt avize și concepte diferite despre ce înseamnă consimțământul și multe altele. Și sunt sigur că împreună cu Max vom uh, testa aceste lucruri. În ceea ce privește cibersecuritatea și protecția consumatorilor, Vreau să vă spun că sunt chestiuni, elemente elementare legate de protecția datelor, multe elemente legate de încrederea consumatorilor, sunt unele despre care am discutat uh, la nivel european și uh, ne referim, de exemplu, la activități care pot uh, să aducă ofense grave pe platforma noastră. Vrem să îi preîntâmpinăm pe cei care au intenții rele să facă abuz de platforma noastră. Ați văzut cum am pus problema conturilor uh, false, fake. Sunt reguli despre cine se poate și nu se poate registra. De exemplu, nu poți să ai multe conturi, nu poți să um, accepti ca roboții să utilizeze anumite conturi. În plus, Facebook are o cerință în plus despre cum trebuie să um, ai o identitate reală ca să poți să te înregistrezi pe Facebook fiindcă pe Facebook sunt oameni adevărați care vor să împărtășească informații cu prieteni și cu familiile lor. Deci se pune problema dovezii identității, însă în sine este o chestiune controversată, mai ales uh, cu privire la protecția datelor. Dar merită să testăm și această cale. Investim puternic în a detecta și preîntâmpina înregistrările care nu respectă normele noastre în vigoare. Iar în ceea ce privește metodele standard, este vorba de înregistrări multiple dintr-o anumită țară care este cu risc ridicat, a, trebuie spus că o companie ca a noastră are experți în cibersecuritate care sunt lideri la nivel mondial, fiindcă vrem să ne ferim de așa ceva. Uh, este un lucru despre care nu vrem să discutăm în public în detaliu, ne ferim de asta, fiindcă nu vrem să oferim indicii prețioase cei care fac ataguri cibernetice, dar dacă vă uitați uh, la studiile din uh, SUA, care sunt de domeniul public, veți vedea că pe o perioadă lungă de timp s-au analizat conturile pentru a vedea ce s-a întâmplat cu campania de dezinformare. Înțelegem uh, acum fenomenul și îl vom încorpora pentru a-l preîntâmpina în acțiunile noastre viitoare. Mi se pare că a fost o întrebare despre alegerile din Ungaria și pot să spun că pentru fiecare uh, campanie electorală uh, monitorizăm care este situația, ce se întâmplă, ce informații circulă, fiindcă nu mai vrem așa ceva. Iar în ceea ce privește conturile false, nu vrem uh, să fie accesate date de pe pagini publice. Sunt pagini care pot fi publice și sunt indivizi care încearcă să preia acele date pur și simplu și să construiască o bază de date. Sunt mai multe semnale de alertă cu privire la logările și accesul la acele date ca să știm ce se întâmplă. Și în ceea ce chestiunea Cambridge Analytica, uh, Așa cum s-a descris, vrem să facem în așa fel încât cei care au acces legitim la anumite informații uh, cu crearea unor aplicații să nu folosească acele informații în scopuri ilegale. Nu cred că schimbările sunt de natură cosmetică, ba chiar cred că sunt profunde. Avem un sistem APICO care a fost uh, încorporat cu intenția ca oamenii care doresc să creeze și oamenii care doresc să folosească aplicații sociale să o poată face în siguranță. Sigur că există riscuri la această acțiune, noi încercăm acum să reducem riscurile. Asta nu înseamnă să reducem accesul, ci să reducem fizic modul în care persoanele au acces la acele date. Cu privire la celelalte domenii unde credem că trebuie să ne asumăm răspunderea, Multe se referă la vizuirea automatizată și umană cu privire la ceea ce se întâmplă pe platformă. Cel mai avansat domeniu se referă la exploatarea sexuală a copiilor. Rămâne o problemă la care oamenii sunt sensibili și am creat de-a lungul anilor tehnici pentru a uh, preîntâmpina ca materialul respectiv să apară pe platforma noastră. Acel material este întotdeauna ilegal, nu e niciun semn de întrebare. Deci, uh, dacă există material care, din punct de vedere legal, nu are cum să apară pe platformă, atunci el nu va apărea. Discutăm și cu Nelly Cruz, fosta uh, doamnă comisar, care a condus o inițiativă importantă în acest domeniu și folosim tehnici simulare și împotriva materialului de propagandă teroristă, conlucrând cu uh, comisari Avramopoulos și King și cu alte părți interesate și încercăm să progresăm mult în acest domeniu. Acum putem, de exemplu, să identificăm uh, conținut ISIS și Al-Qaeda înainte de raportare, deci chiar înainte să vadă cineva materialul respectiv, noi reușim să-l scoatem de pe platformă ca să nu mai fie distribuit. Iată care sunt inițiativele esențiale pentru uh, ca oamenii să aibă încredere în serviciul nostru, în așa fel cât să se vadă că serviciul nostru încearcă să contribuie în bine la serviciul public, nu în rău. Discutăm și doamna comisar Iorova pe un dosar ceva mai complex. Pentru că înțelegeți că există și conținut cu tentă ironică și așa mai departe, e mai uh, greu de tratat acest subiect. Și asta s-a discutat foarte mult despre fenomenul fake news, știri false. Am fost chiar eu un grupul de experți despre acest subiect și acum uh, uh, suntem uh, într-un panel cu doamna Gabri- comisar Gabriel pe acest subiect. Este cel mai complex subiect, fiindcă uh, ce e fake news pentru o persoană este discurs politic pentru o alta și trebuie să vedem cum vom reuși să găsim un numitor comun cu o definiție. În Franța se încearcă o legiferare în acest sens, ceea ce este foarte constructiv, dar a răspunde la problema fake news este un element esențial pentru încredere. Un alt domeniu uh, pe care trebuie să menționez, important pentru Parlamentul European și pentru oameni, uh, chestiunea uh, proprietății intelectuale. Platforma noastră nu trebuie folosită pentru a distribui ilegal uh, conținut uh, intelectual, de proprietate intelectuală. Cu privire la reclamă, publicitate, s-a discutat mult despre acest subiect și, după cum am spus și în alte rânduri, considerăm că uh, publicitatea este o manieră acceptabilă de a finanța servicii online, inclusiv al nostru, și pentru Uh, micile întreprinderi uh, este o manieră de a ajunge la consumator la care altfel n-ar putea ajunge, iar oamenii pot accesa niște servicii gratuit, ceea ce uh, iarăși garantează un acces amplu. Mereu discutăm despre um, um, o clivaj digital și credem că un mai bun acces poate rezolva această problemă. Însă, da, știm că se face abuz și de acest uh, element de publicitate și deci încercăm să controlăm situația. Vă dau un exemplu. Pentru publicitate sunt standarde de conținut mult mai stringente. Ce, iar apoi uh, există un conținut care poate fi acceptabil în comunicarea privată, dar care în publicitate nu este acceptat. Informațiile de plată pentru publicitate sunt necesare, trebuie să obținem informații cu privire la cardul de credit, pe care un utilizator normal nu le funcționează, pentru a preîntâmpina frauda. În Europa trebuie să lucrăm și cu Agenția pentru Protecția Consumatorilor și pentru asta avem puncte de contact speciale, în așa fel încât să se facă o raportare cu privire la reclamele uh, nepotrivite, și lucrăm și cu o, o serie de organisme de autoreglementare în acest sens, pentru a vedea exact ce se întâmplă. Nu de dorim să avem publicitate de proastă calitate sau care să invite la înșelăciune. Este în detrimentul nostru până la urmă. Vrem să avem publicitate mai transparentă, colegii mei au explicat înainte cum vrem să facem, să obținem asta. Uh, Uh, vrem să avem uh, un garant al transparenței care să verifice exact uh, ce publicitate este problematică. Sper că am reușit să abordez câteva elemente esențiale legate de încrederea consumatorilor, de cibersecuritate. Au apărut în joc foarte multe întrebări interesante. Știu că sunt unii care uh, Uh, nu sunt de acord cu politica noastră a identității autentice, dar numai așa putem să preîntâmpinăm uh, anumite probleme. Și apoi în ceea ce vește înlăturarea conținutului uh, nepotrivit. Sunt politicieni care au venit la centrul nostru de revizuire de la Berlin și ne-au întrebat cum să facem în așa fel încât cei care revizuiesc conținutul să nu mai fie nevoie să parcurgă materiale oribile despre exploatarea copiilor, despre uh, Uh, propagandă teroristă și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări aici și apar probleme și în ceea ce privește abuzul de publicitate, mai ales pe scena politică. Noi vrem însă uh, să păstrăm deschis acest domeniu, mai ales micilor întreprinderi. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim foarte mult. Și acum trecem la întrebări dar uh, cunoașteți deja regulile, este un minut pentru fiecare întrebare, după care două minute pentru răspuns. Întrebarea trebuie adresată unei singure persoane. Uh, practic implementăm sistemul DONT. Eu acum uh, respect regula așa cum am convenit și voi înregistra intervențiile una după cealaltă. Mai întâi din partea PPE, domnul Radev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea o întrebare și anume următoarea. Facebook ar trebui să garanteze securitatea pentru uh, utilizatorii săi uh, în fața atacurilor cibernetice, însă, așa cum am văzut, Facebook nu are controlul total asupra datelor utilizatorilor și le uh, oferă dezvoltatorilor din uh, țări terțe, deci este greu să le asigure protecție. De aceea aș vrea să vă întreb cum și dacă Facebook uh, uh, ajută companiile și dezvoltatorii care primesc astfel de date ale utilizatorilor lor pentru a le proteja de atacuri cibernetice, mai ales dacă ținem cont de uh, principiile 1 și 3 din declarația tehnologică care a fost semnată de peste 40 de companii, inclusiv Facebook, în aprilie anul acesta. Și pe de altă parte, vreau să știu dacă Facebook face ceva companiilor care nu reușesc să protejeze aceste date ale utilizatorilor. Adresată Facebook-ului, deci cea de întrebare. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Așa cum am spus, în două părți ar veni răspunsul. În primul rând, la nivel general, ca și sector industrial, cred că avem o responsabilitate reciprocă în anumite domenii pe care le-am descris deja Dinamica pe care ne-o dorim noi este cea ca companiile mari, precum Facebook, Google sau altele, să găsească metodele potrivite pentru partajarea informațiilor și bune practici cu alte companii. Cred că am fost destul de clari atunci când e vorba de securitate cibernetică. Aceasta nu este un domeniu în care să câștigi avantaj competitiv, ci mai degrabă încerci să protejezi întregul mediu și am implementat tot felul de instrumente și schimbări în acest sens tocmai pentru a partaja informația și a rămâne sigur, în siguranță. Pe de altă parte, atunci când companiile au o slăbiciune, e clar că aceasta ne afectează și pe noi, deci oamenii au acces la un sistem și utilizează după aceea sistemul pentru a sări peste diverse alte sisteme. Deci trebuie să facem investiții pentru a menține această securitate. A doua întrebare se referă la un domeniu foarte interesant și anume care este responsabilitatea între uh, o primă parte implicată și o parte terță. E clar pentru Facebook, în cazul Cambridge Analytica ne uităm la această problematică. Câteva dintre măsurile pe care le-am luat reduc accesul și altele cresc uh, posibilitatea de monitorizare. Însă, dacă ne gândim în lumea în care trăim, în care toată lumea are un telefon în mână în orice moment, e clar că atunci când uh, instalăm astfel de aplicații, există și transfer de date. Deci este o întrebare foarte pertinentă, dar nu aș avea răspunsul pentru a spune uh, cât de greoi ar trebui să fie acel proces, uh, în ce măsură trebuie să fie pe umerii creatorului, a dezvoltatorului și așa mai departe până la a partea terță. E clar că e o dezbatere deschisă, până la urmă toate părțile implicate uh, sunt uh, uh afectate și uh, toate ar trebui să intervină în proces. Dacă partea terță nu-și asumă niciun fel responsabilitate, e clar că lumea se supără, deci uh, ar trebui să avem o dezbatere foarte clară pentru a vedea cum partajăm această responsabilitate, pentru ca până la urmă datele să fie protejate și să nu uh, împiedicăm prea mult activitățile online ale oamenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum doamna Sipăl, următorul vorbitor din partea ESHIDE. Mulțumesc foarte mult. Nu vreau să intru din nou în conflict uh, cu reprezentantul Facebook, pentru că am înțeles că faptul că uh, creezi o aplicație îți dă acces legitim la date, ceea ce mi se pare de-a dreptul nebunesc uh, și am văzut care sunt rezultatele în alte domenii. Aș avea însă o întrebare directă pentru doamna Pahă pentru că foarte multe persoane utilizează servicii digitale fără să știe prea bine despre ce este vorba, cum se utilizează datele, prin ce procese, ce se întâmplă cu profiling-ul și așa mai departe. Și nici măcar nu știu dacă uh, e posibil să identifici un uh, cont fals sau nu și ce informații pot veni de acolo. Vreau să știu de la dumneavoastră ce putem face noi în plus pentru a implementa toate acele reguli pe care le avem din regulamentul pentru protecția datelor și dacă știți uh, uh, cum am putea include și uh, e-privacy și dacă am putea ajunge la un adevărat alfabetism mass media în sistemul nostru de învățământ și dacă vorbim despre acțiuni în masă sau reprezentate prin anumite organizații, vreau să vă întreb dacă putem coopera mai bine cu organizațiile pentru protecția datelor și cum ar putea arăta o astfel de cooperare dacă ea există în actualitate. Vă rog, mulțumesc foarte mult, doamna Zipăl, pentru această întrebare. E clar că avem multe în minte și întrebarea care se pune este ce putem face în plus. GDPR-ul are acest principiu uh, privacy by default sau by design și cred că oamenii trebuie să știe acest lucru și să știe că în principiu ceea ce se utilizează, serviciile utilizate ar trebui să respecte acest criteriu cu uh, serviciile mm, configurate cu anterioritate și aceasta ar trebui să fie prima opțiune. Deci implementarea acestor principii și felul în care paginile web oferă opțiunile pentru consumatori mi se pare esențial. Este un lucru pe care îl analizăm noi și e-privacy este un instrument uh, complementar foarte important pentru protecția consumatorilor. Pentru că GDPR-ul nu este suficient dacă ne gândim la publicitate și publicitate țintită, deci trebuie să avem rezultate foarte bune și la directiva e-privacy și cerem Parlamentului să se asigure de acest lucru. Alfabetismul în acest domeniu este absolut esențial, conștientizarea, noi am discutat cu membrii noștri și încercăm să reducem uh, aplicațiile, să facem așa încât consumatorii să își înțeleagă drepturile și să se poată plânge. Și aici, în ceea ce privește GDPR-ul, este interesant că autoritățile pentru protecția datelor știu că trebuie să răspundă, au obligația legală să răspundă atunci când primesc o plângere. Oamenii trebuie să știe acest lucru și cred că dacă ar știu, ar fi mult mai motivat să prezinte tot felul de plângeri. Campania de conștientizare, de sensibilizare în general este importantă, dar pe de altă parte nu cred că ar trebui să uh, împovorăm uh, uh, utilizatorii cu tot felul de date care sunt prea complexe. Trebuie să se respecte drepturile și să aibă posibilitatea de a alege, pentru că am văzut uh, ce s-a întâmplat cu Facebook. Autoritatea pentru protecția datelor uh, din Germania analizează această cauză ca o uh, um, posibilitatea utilizării abuzului de poziție dominantă pe piață. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o întrebare referitoare la drepturile consumatorilor, drepturile utilizatorilor, așadar, care ia mai multe forme și care se adresează direct uh, domnului Allen, pe care îl întreb referitor la știrile false, fake news și aceste conturi false. De ce să ne limităm la această descriere atât de banală? Nu ar fi mai simplu să avem un sistem de autentificare, de pildă, cu coduri care să fie trimise la un număr de telefon mobil al titularului? După care, după 2011, s-a aflat, s-a descoperit această distribuire inadecvată a datelor și aș vrea să știu care a fost reacția în interiorul Facebook. Cum v-ați comportat, ce măsuri ați luat și dacă autoritățile irlandeze au pus capăt acestei transmisii de date. Grazie. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. În primul rând, în ceea ce privește verificările pentru conturi, noi utilizăm uh, codul uh, telefonelor mobile ca un al doilea criteriu de verificare a conturilor. Deocamdată nu cerem acest lucru pentru înregistrare, nu cerem nume și identități reale, cu excepția ceea ce a explicat colegul meu atunci când avem un semn de întrebare referitor la acel cont. Deci când ni s-a spus că ar putea fi vorba de un cont fraudulos, în acel caz am putea cere informații suplimentare, uh, și vă pot trimite mai multe informații în legătură cu felul în care funcționăm, cum utilizăm codul SMS, de exemplu atunci când cineva dorește să se logheze, logheze în contul tău dintr-un loc uh, ciudat. Atunci se face această verificare a identității. Oricum suntem uh, deschiși pentru astfel de dezbatere și cred că alții ar spune probabil că nu e corect pentru noi să colectăm și mai multe informații cerând numere de telefon și așa mai departe și probabil că i-ar supăra o astfel de atitudine. Acum, din punctul de vedere al procesului și a poziției noastre după 2011, mi se pare că autoritățile de reglementare pot lucra în două feluri aici. În primul rând, poți să spui, stai, așteaptă până ai o problemă până în curs și după aia să intervii. Al doilea model este unul de natură interactivă în care spui celuilalt, uite aici sunt probleme, aici ai putea îmbunătăți situația și uh, peste ceva timp uh, o să reevaluăm situația. Și acest al doilea model a fost utilizat cu Autoritatea pentru Protecția Datelor din Irlanda am avut uh, acel sistem uh, al plângerilor. Uh, știu foarte bine că un student german foarte corect s-a ocupat de aceste chestiuni și le-a analizat de aproape. S-au făcut sugestii și acestea au ajuns până la noi, deci procesul a fost unul de tute vino între autorități și noi. Mulțumesc, doamna Mlinar. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o prezență uh, foarte mare austriacă în această dupămasă, nu știu dacă e o coincidență sau nu, dar aș vrea să susțin și eu ceea ce spunea Max Schemz. Este practic împotriva ceea ce am auzit în această dupămasă. Se pare că nu există o utilizare europeană în cazul Cambridge Analytica. Dumneavoastră spuneați că e clar pentru toată lumea, deci nu putem pretinde că nu s-a făcut o astfel de utilizare. Deci vreau să vă retransmit dumneavoastră din nou întrebarea, uh, domnule Richard Allen, și cum răspundeți dumneavoastră, pentru că am auzit uh, în toată după masa care a fost versiunea oficială a Facebook și anume că nu s-au utilizat datele europene. O altă întrebare foarte concretă. Eu sunt uh, din Partidul Liberalilor și pentru noi acest regulament GDPR și protecția datelor este o chestiune foarte serioasă și experții pentru protecția datelor ne-au spus uh, acest lucru și eu uh, pur și simplu nu mai pot utiliza uh, uh, WhatsApp-ul din cauza acestor probleme cu datele. Deci vreau să vă întreb care este părerea noastră, dacă chiar așa este sau nu. Da, mulțumesc. Foarte concret pentru a clarifica situația cu Cambridge Analytica. Sunt chestiuni mai complexe uh, în ceea ce privește uh, abuzul de date și v-am explicat că am luat măsuri pentru a identifica când au fost abuzuri sau nu. Și o întrebare foarte concretă pentru Cambridge Analytica. A existat uh, această, acest contract cu compania GSR, cu Alexander Kogan, acesta a colectat date ale americanilor pentru a le utiliza în campania uh, americană și uh, 97% din persoanele care erau țintite erau americani și Cogan ne spune că a colectat aceste date care includeau și anumite date europene, dar datele pe care le-a livrat uh, la Cambridge Analytica erau doar cele ale americanelor, pentru că doar acele le doreau. Deci asta este explicația. Practic se sugerează că Cambridge Analytica avea o serie de date europene pe care să le utilizeze în campaniile electorale. Noi spunem de fiecare dată că nu avem dovezi în acest sens, dar că vom analiza situația, vom face auditul pentru a confirma acest lucru. Dar uh, lanțul serviciul nostru de informații ne spune că s-au colectat în principal date americane și că au fost uh, predate mai departe la Cambridge Analytica doar datele americane. Deci asta ca să fiu transparent. A doua întrebare nu mă surprinde. Era normal să fim întrebați. Uh, WhatsApp este uh, una din aplicațiile cele mai sigure care există și știți și dumneavoastră acest lucru. Există un sistem de criptare by default și nimeni care utilizează Facebook sau WhatsApp ar putea citi conținutul dumneavoastră pentru că se utilizează acest sistem de criptare super puternic, un instrument foarte puternic. Poate că au fost semne de întrebare în legătură cu listele de contacte și așa mai departe, însă în ceea ce privește datele sensibile, datele de conținut, acestea sunt protejate de acest sistem de criptare puternic. Mulțumesc! Domnul Rubic, întrebarea mai se adresează domnului Schrems. Cunoaștem două modele. În primul rând că cu ajutorul publicității se câștigă bani pe internet și în al doilea rând se câștigă bani uh, cu dreptul de proprietate intelectuală, cu copyright-ul. Acestea sunt uh, cele două modele care au fost uh, activate de folosirea internetului și firește când vine vorba de publicitate vorbim de faptul că există posibilitatea de a se mișca fără a achita impozite pe mediul online în timp ce pentru publicitatea în celelalte, pe celelalte canale se plătește. Ce putem face aici? Avem pe de altă parte dreptul de proprietate intelectuală pentru ca artiștii, autorii, într-adevăr să fie remunerați. Uh, lucru care, din punct de vedere, în multe domenii pe internet, la ora actuală, în mediul online, um, nu se respectă. Cum putem apăra identitatea Europei pe mediul online, da, punând aceste două sisteme într-un uh, context cât se poate de clar? Nu știu dacă eu sunt uh, cel mai în măsură să răspund la această întrebare, dar cred că aș putea să nuanțez un pic uh, tabloul pentru a putea răspunde la întrebare. În primul rând, dacă rămâneți cu ceva de la această audiere, rămâneți cu următoarele publicitatea online nu e motivată, nu e nu are nevoie de date cu caracter personal. Există foarte multe date, foarte multe publicitate care nu are nevoie de date cu caracter personal. Dacă pui, de pildă, o reclamă la uh, un autovehicul pe o pagină care vorbește de autovehicule, e o publicitate țintită fără a, fără a ataca neapărat datele personale. Publicitatea țintită există doar dacă dispui de toate datele cu caracter personal referitor la acel individ. De pildă, la televiziune, un anunț publicitar pentru un autovehicul nu e deloc țintit. După care, în mediul online, lucru pe care noi îl analizăm uh, la ora actuală și nu am încă un răspuns final, dar în domeniul publicității online trebuie să vedem cine cât câștigă. Vorbeam cu un publicist austriac care spunea că în, ace- în sfera reclamelor microspecifice câștigă mult mai puțin decât în cele care nu sunt atât de specifice, deoarece Google, de pildă, serviciile Google necesare pentru asta absorb practic tot câștigul, cam 90%. Și asta e important dacă ne gândim și la confidențialitatea electronică, trebuie să analizăm mult mai în amănunt Acum, pentru că mai am 20 de secunde la dispoziție și Richard spunea că trebuie să discutăm de, să dezbatem răspunderea părților terțe. Nu trebuie să dezbatem deloc, pentru că e în articolul 26-28 din GDPR. Multe lucruri, de fapt, nici nu au, trebuie dezbătute, pentru că legea deja le specifică. Urmează Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este adresată domnului Schrems pentru că în uh, cazurile dumneavoastră de la ce ați definit parametrii legislației și interpretării mai ales când vine vorba și de interpretarea noastră privind datele europene cu caracter personal. Iar dacă pot să mă pronunț clar, cazurile dumneavoastră au avut un impact clar asupra legislației europene, aplicării și interpretării sale, mai ales aici, în Parlament, ne interesează în mod deosebit legislația viitoare. La un anumit dumneavoastră ați ridicat o întrebare. Dacă lucrurile se vor schimba cu GDPR, Iată o îngrijorare pe care o împărtășim și noi, pentru că împărtășim îngrijorarea dumneavoastră dacă GDPR e de ajuns pentru a pune capăt exploatării acestea datelor cu caracter personal. Și aș dori să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, în calitate de activist și avocat, cât de importantă credeți că este reforma confidențialității electronice blocată la ora actuală la Consiliu și cum uh, întrevedeți viitorul cadru normativ care să ne permită să eliminăm lacunele care există la ora actuală? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Cred că pentru confidențialitatea electronică trebuie să mă retrag din dezbatere pentru că după ani de GDPR pur și simplu m-am săturat de Bruxelles. Dar în cele din urmă Trebuie să ne, alien, ne aliniem la GDPR. Mă, uh, mă tem că ar exista un sistem care ar transmite datele în mod aleatoriu, care nu ar fi aliniat la GDPR. Acum, în când ce privește regulamentul general în sine, pentru prima dată am discutat despre politica de confidențialitate a marilor companii, nu Facebook neapărat. M-a surprins în ce măsură companiile ignorau ce se dezbaterea în acest Parlament. În primul rând, consimțământul obligat și acum faptul că nu mai poți asocia consimțământul la produs, lucru care s-a dezbătut la nesfârșit aici, în această instituție. În... Iar marile companii nici măcar nu au luat în calcul dezbaterea. Uh, Facebook avea pur și simplu o fereastră pop-up care apărea și spunea trebuie să fii de acord pentru că altfel nu poți folosi acest serviciu Trebuie să um, înțelegem că nu putem continua cu acest caz pentru că va costa 4% din uh, cifra de afaceri sau 4% din companiile care nu respectă GDPR pur și simplu se vor face de râs la nivel internațional. Ce e interesant însă cu GDPR e faptul că, după părerea mea, industria a reacționat negativ. Uh, o atitudine cumva de a nu ne lăsa dominați de europeni, pentru că dacă europenii reușesc să impună GDPR, ne, ne vor supune pe toți. A fost foarte interesant să vedem în ce măsură lumea ignora această dezbatere și ignora legislația. Un lucru interesant, sperăm că acel prag de 4% să vină de hack. IMM-urile sunt într-adevăr înspemântate de acele 20 de milioane, dar marile companii se parcă deocamdată nu s-au trezit. Sperăm de asemenea să putem obliga autoritățile să pună în aplicare legea. Va fi interesant de văzut cum vor reacționa autoritățile publice și am impresia că sunt convins că statele membre vor răspunde fiecare într-un fel propriu. Urmează acum Reinhard Butikofer. Domnule Allen, M-ați uh, cam deranjat cu cinismul dumneavoastră încântător, spunând că adesea există păreri divergente când vine vorba de concepte precum consimțământul informat. Mie, sincer, mi se pare că asta înseamnă că, deși știam că încălcam legea, ne putem permite să plătim onorariile unor avocați scumpi. Așa că nu vreau să vă întreb pe dumneavoastră nimic, vreau să vă întreb pe doamna Pahăl, să rog, să intre mai în amănunt în uh, ce privește recursul uh, colectiv și în răspunderea platformelor și alte măsuri. Mă întreb dacă monitorizarea algoritmilor sau normele de etică asociate um, algoritmilor reprezintă posibile soluții sau, după părerea dumneavoastră, unde ați insista mai degrabă? Mulțumesc foarte mult! Să facem o deosebire. Recursul colectiv. Cred că un lucru trebuie să iasă foarte clar uh, în evidență. GDPR nu prevede posibilitatea recursului colectiv. E un mit care apare um, adesea. Nu e prevăzut de GDPR. GDPR-ul, gdpr lasă statului membru posibilitatea de a alege uh, acesta poate desemna o autoritate care protejează drepturile subiecțiilor datelor de a lua anumite măsuri, de a impune, de pildă, ordine, de a pune capăt acestor uh, transmisii de date, dar doar dacă există un mandat clar din partea deținătorilor de date, se poate ajunge la un recurs colectiv, dar GDPR nu prevede acest lucru. Propunerea din aprilie a Comisiei Europene uh, referitoare la măsuri de protecție a consumatorilor include de asemenea recursul colectiv pentru acele încălcări ale protecției datelor. Iată de ce spuneam că este important ca acest instrument de recurs colectiv să fie adoptat cât se poate de repede de colegiuitori pentru a ne asigura că avem într-adevăr o posibilitate concretă de a face ceva împotriva încălcărilor pe scară largă Uh, la adresa confidențialității datelor personale. Există doar patru state membre care fac ceva în acest lucru, în acest sens, doar patru organizații de protecție a consumatorilor au atacat Facebook în instanță sau vor face acest lucru. Acum, în ce privește algoritmii, cred că e o întrebare deosebit de importantă și deosebit de relevantă pentru GDPR, mai ales când vine vorba de scopul pentru care sunt, folosite, sunt folosiți algoritmii de pildă pentru uh, procesele, de, mm, procesele decizionale ale inteligenței artificiale. Trebuie să luăm de asemenea în calcul ce drepturi au consumatorii dacă se ia o decizie în mod automat, dacă se accede la anumit serviciu pe baza datelor personale folosite în trecut pentru a lua o decizie. GDPR prevede dreptul la o explicație, cât și dreptul de a nu accepta decizia. Dar există oarecare incertitudine care plenează aici, iată de ce ne-am dorit o explicație cât se poate declara din partea curții și din partea Autorității pentru Protecția Datelor. Mulțumesc, urmează Madi Delvo, aveți cuvântul. Mulțumesc și eu mă voi adresa doamnei Pahăl, Eu am participat uh, la cele două sesiuni uh, ale acestei audieri și trebuie să recunosc și eu că ce sens are, sincer, să punem întrebări Facebook. Pentru că nu există nicio veste din partea Facebook, totul e în regulă și dacă privesc limbajul non-verbal al celor de partea asta a prezidiului, uh, mă convin că ce spuneți dumneavoastră e cât se poate de fals. Sperăm că Agenția pentru Protecția Datelor, Agenția Europeană, va avea forța să pună în aplicare această legislație. Iată provocarea cu care ne confruntăm, mai ales având în vedere necesitatea de a avea o abordare armonizată între statele membre. Aceasta este cea mai mare provocare și cred că această amenințare de 4% poate nu e suficientă. Iată, deci o altă amenințare putea să fie recursul colectiv. Deci, întrebarea mea da, protecția datelor în cadrul propunerii comisiei, dar aș vrea să știu cum putem evalua daunele morale. Pentru că aceasta este o problemă de amploare. Vorbim de pagube materiale, dar cum stau lucrurile cu pagubele morale? Da, mi-am cam depășit timpul, îmi cer scuze. Mulțumesc, cred că e una din cele mai importante întrebări. Nu am un răspuns clar. Cred că e important să um, înțelegem că GDPR înțelege că există pagube materiale și nemateriale derivate de um, încălcarea datelor, încălcarea confidențialității datelor. Asta e primul punct de-a lungul Uniunii Europene. În al doilea rând, știm că valoarea datelor, în ce privește valoarea datelor, nu avem standarde nu există jurisprudență pertinentă, poate Max ne poate spune mai multe, și trebuie, cred, să așteptăm uh, ce va decide curtea atunci când, mai ales având în vedere că organizațiile noastre au înaintat acest cazuri, uh, această cauză, au cerut 200 de euro pe zi pentru toți subiecții Cambridge Analytica, ex, extinzând, de fapt, la toți utilizatorii Facebook. Iată un punct de referință pe care, o valoare de referință pe care l-au asumat, dar nu trebuie să ne limităm doar la pagubele economice, pentru că de multe ori acestea sunt greu de dovedit. Trebuie să existe o compensare și pentru acele pagube nemateriale. Mulțumesc! Permiteți-mi să intervin. Curtea Supremă din Austria a, s-a pronunțat și s a rezultat că în Canada există o legislație care merge până la 20.000 de dolari canadieni, iar în Austria, mă scuzați, era vorba de 750 de euro. Deci, până la urmă, se decide în instanță. Cred că 200 este nivelul cel mai jos și dacă multiplici asta cu un milion de utilizatori afectați, se ajunge uneori chiar dincolo de 4%, ceea ce va fi foarte interesant. Cornelia Ernst. Mulțumesc! către Marx, Schrems. Au fost foarte multe dispute, probleme, voi v-ați uh, implicat, ați avut succes și ne-au, ne încântat asta pe noi toți, fără doar și poate. Apoi, e vorba să găsim căi clare, să existe autorități de uh, supraveghere, să protejăm pe consumator să existe uh, încredere. Ce să, facă, ce să facem însă pentru ca cetățenii să redobândească încrederea în Max Schrems? De ce? Fiindcă nu e vorba doar de o plângere împotriva Facebook, e vorba și de plângere și împotriva altora dintre voi. Și ce se întâmplă apoi cu autoritățile de supraveghere? În ce măsură e fezabil ceea ce fac uh, ele? În ce măsură controlele sunt suficiente? Cât de mult și cât de departe se merge cu acestea? Uh, și a treia întrebare, foarte, foarte scurtă, reiau ceea ce a spus uh, colega mea liberal despre WhatsApp. Ce se întâmplă cu WhatsApp și cu siguranța datelor? Câteva cuvinte poate și despre asta. Mulțumesc. Încep uh, de pe, cu întrebarea de pe urmă. Metadatele pe WhatsApp sunt vândute mai departe, către Facebook. Sunt transmise. Este o chestiune fundamentală. Din păcate, eu nu pot să vă ofer alte detalii, fiindcă n-am primit alte răspunsuri. E o problemă fundamentală pentru toate întreprinderile de acest gen despre cum se tratează aceste metadate. Apoi, cu privire la autorități. Cu GDPR există acum prerogativul de a face anchetă, de a da sancțiuni. Nu legea este întrebarea, ci cultura din uh, domeniul protecției datelor. Eu am intrat în acest domeniu ca un avocat obișnuit, care se așteaptă ca cineva să primească o amendă dacă parchează greșit, dar în lumea privacy nimeni nu primește amendă pentru nimic din ce a făcut. Este o chestiune culturală. Avem în această bulă a datelor private care a început în anii 80 cu legislație soft, de pe principiul dacă o aplici foarte bine, dar acum uh, Uh, trebuie să vedem în următorii 2-3 ani ce fac autoritățile din Europa. Dacă există o cultură ca în sectorul bancar de implementare, inclusiv cu amendă, așa cum este în trafic, de exemplu. Va fi probabil diferit în statele membre și să vedem în ce direcție merge această tendință. Va fi interesant. Ce trebuie să facă Facebook? Mi se pare că operațiunile de procesare sunt uh, legale în mare parte. mare parte ceea ce face Facebook este în regulă pentru produsul pe care îl oferă. S-au uh, depus multe plângeri și mereu am spus uh, cum trebuie sau ce trebuie să se facă în așa fel încât chestiunea sau anumită prevedere uh, cu privire la protecția datelor să fie uh, corectă. Uh, Există o diferență fundamentală între abordarea din California și abordarea din Europa. Structurile sunt fundamental diferite. Se dorește însă un sistem cu un tipar unic și aici apare un conflict. Chiar și în sfera publicității s-ar putea rezolva multe probleme. Probabil că Facebook ar fi mai puțin bogat, dar cred că putem cu toții să trăim cu asta. Mulțumim foarte mult. Uh, fără microfon, Paul Rubic. Către Lordul Allen, cum arată cooperarea cu Autoritatea pentru Protecția Datelor din Europa și care este diferența cu privire la protecția datelor în uh, Irlanda? Unde întrezăriți avantaje și dezavantaje? Ca să clarific, eu sper că în ultimele luni, în ultimii ani au existat evoluții pozitive în ceea ce privește conformitatea cu GDPR, avem un program exhaustiv cu privire la uh, cooperarea cu agențiile pentru protecția datelor din Europa. Dacă în trecut uh, am dat dovadă de um, disponibilitate la dialog doar cu autoritățile din Irlanda, acum uh, vedeți că contactul este mult mai frecvent cu numeroase autorități pentru protecția datelor din întreaga Uniune Europeană. De asemenea, avem un senior care a fost numit ofițer pentru protecția datelor el a fost la Vodafone înainte să vină la Facebook și uh, creează acum uh, un organism uh, și se va ocupa exact de asta, de cooperarea cu autoritățile pentru protecția datelor. Nu pot eu să apăr absolut tot ce am făcut în trecut. Criticile exprimate au fost valabile, dar sunt și critici pe marginea cărora nu suntem de acord. Sunt interpretări diferite ale legislației și am ajuns în instanță, câteodată am pierdut, câteodată am câștigat, deci uneori am avut dreptate, alteori am greșit, dar suntem uh, foarte angajați față de respectarea GDPR, vrem să existe o implicare activă pe lângă autoritățile pentru protecția datelor și uh, ca să acopăr acea lacună max Schrems de 5 până la 10%, pentru noi ar fi foarte ușor, de asemenea, dacă am reușit să ajungem în punctul în care îl facem fericit pe Max Schrems. Este un obiectiv pe care putem să-l fixăm pentru noi înșine. de Monte. Revin la Lordul Allen, care mai devreme nu, va, nu m-a convins, trebuie să vă mărturisesc. Dacă într-adevăr vreți uh, să combateți aceste conturi false, trebuie să creați un sistem serios. La momentul înscrierii trimiți un cod de autentificare unui telefon mobil și în acest fel s-ar rezolva multe lucruri. În caz contrar, îmi permit să spun că acest anunț de a dori să rezolvați eh, problema conturilor false pare mai degrabă o glumă. Acum, în ceea ce privește legislația privind confidențialitatea, conform vechii legislații, care era temeiul juridic? Politica actuală, care vorbește de interes legitim, aș vrea să știu care e interesul legitim acelea de a folosi datele pentru a câștiga bani, pentru a le utiliza sau ce înseamnă de fapt? Uh, Cu privire la conturile false, încercasem să spun următoarele. E loc de discuție aici, este vorba de minimizarea datelor în GDPR. Nu am fost convinși că dacă se colectează cantități impresionante de date sensibile, pentru a verifica identitatea cuiva, aceasta ar fi o acțiune justificată. Dar înțelegem că în anumite state membre și în alte locuri e o discuție și se poartă acum. Va trebui să verificăm. Când avem dubii legat de, legate de identitatea unei persoane, dacă credem că e un cont fals, în acel moment se justifică să cerem informații adiționale, dar acele informații adiționale de la toți ceilalți utilizatori Facebook, nu dar e un element supus dezbatere, poate se va schimba în timp, poate că țările vor legifera altfel, așa cum s-a sugerat. Estonia are ID-ul digital, poate că va dori să legifereze în acest uh, domeniu și atunci noi vom reacționa. Da, ne îngrijorează această problemă, dar trebuie să punem în echilibru interesele de securitate cu interesele uh, domeniului care ar, ar trebui să colecteze și mai multe date decât până în prezent. Sunt lucruri care trebuie întreprinse pentru a furniza un serviciu unui individ. În parte, e vorba și de activitatea care trebuie întreprinsă pentru a finanța serviciul, pentru a ne asigura că este pus la dispoziția publicului. Mm, sunt elemente inseparabile, dar considerăm că datele colectate pe site-urile terților părți eh, pot fi tratate altfel. Credem că sunt elemente care merg mână-mână cu GDPR. E vorba de activitățile de pe platforma socială și activitățile cheie uh, aferente uh, punerea la dispoziție publicului larg uh, unor servicii pe această platformă. Mulțumesc! A fost o după-amiază lungă și ajungem la final. Doresc să mulțumesc tuturor, doresc să vă mulțumesc pentru disciplină. S-au respectat regulile cu strictețe și vreau să mulțumesc și interpreților și doresc să uh, îi asigur că prețuim mult munca lor și că suntem de partea acestora. Deci, încă o dată, mulțumim. Și interpreții mulțumesc și ei. Doresc să vă amintesc că următoarea reuniune va avea loc la Strasburg. E vorba de data de 2 iulie. Domnul King, doamna Iurova, domnul Ansip și-au confirmat prezența, la fel și doamna Vestager și... Eh, nu, domnul Timmermans și doamna Vestager încă trebuie să confirme, dar probabil vor participa, fiind... Eh, dat angajamentul față de acest subiect. Și doamna Sheryl Sandberg va participa și ea. Nu a confirmat încă, dar suntem siguri că domnia sa cunoaște importanța evenimentului și că este primordial să parvină în fața comisiei noastre. După cum am anunțat, reuniunea va avea loc în data de 2 iulie, iar pentru membrii LIBE e o reuniune în data de 28 iunie, încă trebuie să existe confirmarea finală uh, pe și apoi ne vom vedea la Strasburg și la Bruxelles pentru reuniunile noastre obișnuite. Reuniunea se închide. O seară plăcută tuturor!